Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, mögliche... Stimați colegi, poate că unii dintre colegii care încă nu au ajuns în sală nu sunt de fapt conștienți de faptul că am schimbat sala, dar cu toate acestea, haideți să continuăm uh, discutarea punctelor de pe ordinea de zi. Urmează acum programul de lucru al Curții de Conturi Europene. Dați-mi voie să îi urez bun venit președintelui Curții de Conturi Europene, domnul Vitor Manuel Di Selva Caldeira. Vă urăm bun venit! În calitatea mea de președinte al Comisiei pentru Control Bugetar, dați-mi voie să subliniez faptul că Parlamentul European și-a dorit întotdeauna independența Curții Europene de Conturi, și Parlamentul European a considerat această independență a fi instrumentul central care uh, asigură independența tuturor evaluărilor realizate de Curtea de Conturi Europene pe marginea celorlalte instituții europene. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă am înțeles bine toate procesele verbale ale ședințelor noastre anterioare, uh, Comisia de Control Bugetar a apreciat întotdeauna relația strânsă pe care a avut-o cu Curtea Europeană de Conturi. Această colaborare a reprezentat, din punctul nostru uh, de vedere, un instrument uh, sine qua non pentru continuarea discuțiilor politice. discuții politice care au fost purtate de cele mai multe ori pe baza rapoartelor create de Curtea de Conturi. Acum dați-mi voie să vă dau cuvântul, domnule uh, da Silva Caldeira, așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră. Uh, thank you, Mr. Chairman. Honorable member. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie mai întâi de toate să vă felicit, domnule președinte, pentru noua funcție pe care o ocupați. Este o onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră, este o onoare pentru mine să pot prezenta în fața dumneavoastră programul uh, de lucru al Cursii de Conturi pentru anul 2012. Suntem cu toții conștienți de marile provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană în momentul de față. Mai mult ca niciodată, cetățenii europeni se așteaptă ca fiecare uh, Uh, euro din fondurile europene să fie folosit într-adevăr în scopurile căr- căruia i-au fost destinate. I-a fost destinat. Curtea de conturi realizează audit, procese de audit și de asemenea raportează cu privire la rezultatele obținute în urma utilizării fondurilor europene. Astăzi și de asemenea ieri, comisia dumneavoastră a folosit uh, ca bază de discuții pentru discu- ca bază de pornire pentru discuțiile uh, purtate rapoarte create în 2011 de curtea noastră de conturi. Pentru anul 2012 am stabilit deja rapoartele pe care dorim să le creăm și am stabilit de asemenea un program de lucru. Pe parcursul anului 2012 ne dorim să publicăm 51 de rapoarte anuale pe uh, exercițiul financiar 2011. Se includ rapoarte privind implementarea bugetului Uniunii Europene și a fondurilor de dezvoltare europene, ca și rapoarte anuale specifice cu privire la agenții, întreprinderi comune și celelalte organisme ale Uniunii Europene. A significant proportion of... O parte semnificativă a resurselor cursii și a eforturilor sunt consacrate îndeplinirii obligațiilor anuale de raportare și calendarului în conformitate cu reglementările și regulamentul financiar. Raportul anual conține, după cum știți, o declarație de fiabilitate privind fiabilitatea conturilor, legalitatea și regularitatea tranzacțiilor asociate acestora. Ne bazăm pe evaluarea sistemelor și a operațiunilor efectuate direct. Curtea ține cont de rezultatele activității altor auditori și uh, reprezentanții ai conducerii. Raportul anual al Curții cu privire la bugetul Uniunii Europene reprezintă elementul central al programului de activitate. În raportul anual consacrat bugetului 2011, Curtea are intenția de a <clears throat> da mai multe informații cu privire la cheltuierile Uniunii și gestiunea în comun. Capitolul agricultură și resurse naturale se va împărți în două evaluări specifice, una cu privire la agricultură, piață și ajutoare directe, cealaltă la dezvoltare rurală, mediu, pescuit și sănătate. În mod similar, vor exista două evaluări specifice care acoperă politica de coeziune, energie și transporturi. Una se va ocupa de politica regională, energie și transport, iar cealaltă de ocupare și afaceri sociale. Pentru a asigura comparabilitatea de la un an la altul, capitolul 1 din raportul anual va prezenta rezultatele testării tranzacțiilor pe aceeași bază și, uh, de asemenea, rezultatele pentru anul 2010. Curtea are intenția de a dezvolta evaluarea legată de chestiuni de performanță Vom ține cont în special de punctele de vedere exprimate în legătură cu capitolul 8 din raportul anual pe 2010 în această procedură de descărcare bugetară, de descărcare de gestiune, ca și caracteristicile primului raport de evaluare pe care Comisia îl va prezenta în baza articolului 318 din tratat și îl va prezenta autorităților bugetare. După cum s-a anunțat deja, Curtea are intenția să analizeze acel raport de evaluare în lumina recomandărilor pertinente din rezoluția pentru anul financiar 2009. Cu toate acestea, având în vedere în momentul, în timp în care vine acest raport, Curtea nu va fi în măsură să ofere acestei comisii rezultatele analizei sale înainte de prezentarea raportului de evaluare de către comisie, către această comisie parlamentară pe 20 martie. Pe lângă rapoartele anuale, Curtea publică și rapoarte speciale pe care le-ați examinat și dumneavoastră astăzi. Ele prezintă rezultatele auditurilor de performanță și conformitate ale curții cu privire la aspecte de gestiune sau de buget. Spre deosebire de rapoartele anuale, rapoartele speciale se ocupă de subiecte specifice alese de curte. Adesea acoperă mai mulți ani financiari și nu au termene obligatorii pentru publicare. Programul de activitate al curții prezintă sarcinile și studiile preliminare pe la care va lucra Curtea în 2012. Ele au fost alese pe baza riscului de irregularități sau de proastă performanță, a posibilităților de îmbunătățire și a interesului public. Pe această cale, Curtea vrea să reflecte preocupările majore ale părților implicate și principalele provocări de gestiune financiară pentru Uniunea Europeană. Prioritățile identificate de Curtea pentru 2012 includ probleme urgente legate de criza financiară și realizarea creșterii și ocupării forței de muncă. Includ și provocări pe termen de lungat legate de mediul înconjurător, schimbări climatice, dezvoltare durabilă și politici tot mai ecologice. Se recunoaște rolul central al Uniunii Europene ca partener mondial pentru dezvoltare. În total, Curtea prevede să publice 22 de rapoarte speciale în 2012, depășind așadar obiectivul anual de aproximativ 12-15 rapoarte pe an pe care și le-a stabilit pentru perioada 2009-2012. Am publicat deja rapoarte cu privire la declasarea nucleară și ajutorul Uniunii Europene în favoarea Croației. Alte rapoarte o să cuprindă și o să acopere diverse subiecte din actualul cadru financiar. De exemplu, în materie de creștere și ocuparea forței de muncă, Curtea efectuează audituri privind sistemele de gestiune și control din statele membre și închiderea programelor fondurilor structurale pentru perioada 2000-2006, ca și cu privire la inginerie financiară, porturi maritime și lucrătorii vârstnici. În ce privește conservarea și gestionarea resurselor naturale, noi acoperim subiecte legate de modernizarea uh, exploatărilor agricole, regimul de plăți unice pe suprafață și produse biologice. În alte domenii, Curtea are intenția să publice rapoarte pe teme mm, legate de asistența mm, pentru Africa, eficacitatea Eurostat în îmbunătățirea procesului de realizare de statistici ale Uniunii Europene. Avem de asemenea intenția să facem uh, anumite studii preliminare cu privire la ajutorul la balanța de plăți și gestionarea crizei financiare de către Comisie o sursă cheie pentru rapoartele speciale de a da o plus valoare este de a face recomandări. Dacă sunt implementate, acestea ar contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare. În 2012, Curtea va publica un uh, raport uh, de continuare a monitorizării privind acțiunile în baza recomandărilor din anii precedenți în rapoartele speciale. Rapoartele și auditurile curții în ansamblu dau o bogăție de experiență și de rezultate pe care să se bazeze pentru a sta la baza procesului decizional al politicilor Uniunii Europene. De exemplu, în 2011, Curtea a publicat un document de poziție cu privire la implicații pentru responsabilitatea și auditul public din Uniunea Europeană a măsurilor adoptate ca reacție la criza economică și financiară. De asemenea, am publicat un aviz cu privire la Cartea Verde a Comisiei referitoare la modernizarea politicilor în materie de achiziții publice. În 2012 vom acorda prioritate unor avizuri și observații cu privire la noile reglementări sectoriale. Deja am publicat un aviz cu privire la propunerile care acoperă fondurile structurale și de coeziune pe care l-ați discutat în această dimineață, alte avize cu privire la propuneri legislative referitoare la politica agricolă comună și la resursele proprii ale Uniunii Europene care sunt în pregătire. În 2012, Curtea se va ocupa și de a pregăti viitorul pentru a-și consolida statutul de instituție. După cum știți, Curtea e angajată să respecte reguli stricte în materie de etică și transparență. Cadrul de reglementare din 2011 a fost îmbunătățit cu noi linii directoare în materie de etică pentru membrii și agenții curții. Astfel, Curtea a adoptat un cod de conduită special destinat membrilor, care, printre altele, le cere declarații de interese din partea membrilor care sunt făcute publice pe pagina de internet. În ce privește metodologia de audit, ne-am actualizat manualele și procedurile pentru a reflecta noile standarde internaționale. Pregătim o nouă examinare interpares care se va concentra pe auditul performanței. Acum identificăm astfel de omologi disponibili pentru 2012, o sarcină care se dovedește mai dificil decât ne-am fi așteptat din cauza intereselor tot mai mari eh, <clears throat> de către alte instituții de audit care se manifestă în acest sens. În fine, în 2012 avem intenția să publicăm strategia pentru perioada 2013-2017. După cum știți, <clears throat> ne-am consultat cu principalii factori de interes, cum e și comisia dumneavoastră, în legătură cu nevoile și așteptările în ce privește curtea pentru a identifica provocările cheie de care să ne ocupăm. Ca și alte instituții europene, e clar că curtea va trebui să găsească noi modalități de a face mai mult cu resurse mai puține. Curtea va stabili obiective și va avea inițiative în acest an pentru a îmbunătăți pe mai departe plus valoarea și eficiența în perioada acoperită de viitoarea strategie. Opiniile din această comisie sunt o contribuție esențială, domnule președinte, la strategia curții, la procesul de elaborare a strategiei și aș vrea să mulțumesc uh, deja pentru părerile exprimate în această comisie parlamentară, în special la întâlnirile dintre curte și comisia dumneavoastră, întâlnirile semestrele și întâlnirea de la sfârșit de noiembrie anul trecut de la Strasburg, când am făcut o prezentare a raportului anual în fața plenarei. Domnule președinte, distinși membrii ai Comisiei de Control Bugetar, Parlamentul European și Curtea de Conturi, după cum am spus, au obligația reciprocă de a asigura responsabilitatea pentru <clears throat> cetățeni pentru utilizarea fondurilor Uniunii Europene. E o, un obiectiv comun și trebuie să conlucrăm pentru a-l atinge. Curtea uh, e nerăbdătoare să-și aducă contribuția și în acest an prin a da raportul anual programul de muncă 2012 pe care tocmai vi l-am prezentat în această după amiază. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. President Caldera. Mulțumesc, domnule președinte Caldera, pentru acest raport și pentru că vă oferiți disponibilitate de cooperare. Stimați colegi, putem trece la discuție acum. Există persoane care doresc să intervină pe marginea acestei prezentări realizate de președintele Curții de Conturi. Mai întâi de toate, doamna Gresle. Aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumim pentru această pre- prezentare a programului de lucru. Ne bucurăm că ați venit în fața noastră pentru a discuta despre acest program de lucru. Dați-mi voie să vă fac un compliment. Sunt foarte încântată de multe dintre rapoartele pe care vi le-ați asumat pentru anul 2011, rapoarte care sunt foarte importante pentru munca noastră. Uh, primele programe speciale din programul actual de lucru le-am primit deja. E vorba despre acele rapoarte speciale uh, Uh, care au fost deja folosite de către noi, precum cel cu privire la instalațiile nucleare din statele membre. Am citit cu mare plăcere acest raport special și am constatat că claritatea formulării dumneavoastră devine din ce în ce mai pregnantă și vă rog să continuați pe aceeași cale. Uh, Anul abia a început și cred că Curtea de, de Conturi are suficient timp la dispoziție pentru a arăta că această claritate nu este o excepție, ci devine o regulă în lucrările Curții de Conturi. E important ca împreună să arătăm tuturor cetățenilor europeni că fiecare în parte își face treaba și uh, lucrează în interesul acestor tocmai cetățeni. În ceea ce privește raportul cu privire la administrarea resurselor umane de la Comisie, dați-mi voie să vă spun că acum uh, începem discuțiile cu privire la uh, statutul funcționarilor, însă aceste, acest statut al func- funcționarilor nu este extraordinar de clar, nici măcar în ziua de astăzi. Am purtat o serie de discuții cu, cu colegii pe marginea modului în care am putea învăța mai multe și primi mai multe detalii. Iar uh, cu toții am ajuns la concluzia că rapoartele dumneavoastră ne-ar putea ajuta tocmai să obținem acele detalii de care avem nevoie. Săptămâna trecută am fost în vizită în Haiti. Ce am văzut acolo a fost îngrozitor. Și tocmai de aceea consider că trebuie să vă împărtășesc experiența avut acolo. Cred că trebuie să, și asta pentru că cred că trebuie neapărat să discutăm despre perioada în care ajutorul umanitar poate fi uh, folosit uh, într-o manieră eficientă și perioada începând cu care ajutorul acesta umanitar ar trebui să se transforme într-un uh, ajutor de dezvoltare. Aceasta este o temă pe care trebuie neapărat să o discutăm. Și în acest sens, sau pentru a găsi o soluție la aceste întrebări, cred că avem nevoie de ajutorul uh, dumneavoastră. Uh, de ce uh, consider că ajutorul dumneavoastră este esențial? Pentru că pădura de, de acte legislative ce vizează aceste tipuri de ajutoare este atât de stufoasă încât ne e cu greu să păstrăm o imagine de ansamblu. Uh, prin urmare, nu putem decât să vă transmitem că contăm pe ajutorul dumneavoastră și sperăm că acesta să vină cât mai curând cu putință și într-o manieră cât mai clară cu putință. Deci, vă mulțumesc încă de pe acum. Ar fi bine ca și uh, pentru organi- noile organisme ale Uni- Uniunii Europene să existe capacitățile necesare la nivelul Curții de con- Conturi pentru evaluarea activităților lor. Dacă Curtea de Conturi ne-ar putea oferi detalii cu privire la modul în care activitățile acestor noi organisme ar putea fi îmbunătățite, n-am putea decât să fim recunoscători Curții de Conturi. Vă mulțumim, doamnă Gresle. Urmează doamna Ayala Zender. Vă mulțumesc! Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului Caldeira pentru prezența, Vreau să-i mulțumesc pentru prezentarea susținută cu privire la programul de lucru al Curții de Conturi Europene. acele referiri la dialogul constructiv dintre Parlamentul European și Curtea de Conturi mi-au uh, plăcut foarte mult. Cu toate acestea, vreau să-l întreb pe domnul Caldeira dacă mi-ar putea oferi uh, mai multe detalii cu privire la viziunea Curții de Conturi, cu privire la uh, uh, perspectivele financiare. Știți prea bine, există o mulțime de acte legislative care se referă la acest uh, subiect. De asemenea, Banca Europeană de Investiții s-a implicat din ce în ce mai mult, iar acum Parlamentul European lucrează asupra instrumentelor care pot fi utilizate în practică. Uh, eu personal mă ocup de obligațiunile de proiect pentru uh, rețelele de transport euro, uh, europene și tocmai de aceea dați-mi voie să vă întreb care este părerea Curții de Conturi cu privire la gestionarea de către Comisie a tuturor acestor noi instrumente și care este părerea Curții de Conturi cu privire la instrumentele noi în sine. Uh, Bine, instrumentele în sine deocamdată par a fi foarte interesante pentru toți actorii implicați, însă cu toate acestea există în continuare critici și de asemenea Uh, așteptări supradimensionate care se pun în cârca acestor instrumente. Iar dacă e să luăm o decizie cu privire la ele, ar fi bine să, ca decizia aceasta să fie foarte uh, bine fundamentată. Iar pentru a lua o decizie solidă, am avea nevoie și de poziția Curții Europene de, de Conturi. Deci, v-am spus deja aceste instrumente uh, sunt prezentate în momentul de față într-o manieră foarte atrăgătoare, însă e mai mult ca sigur că uh, utilizarea acestor instrumente va avea un efect uh, considerabil asupra bugetului Uniunii Europene. Și mai apoi, urmările recomandărilor sunt, de asemenea, importante. Știu că Curtea de, de Conturi se ocupă de aceste instrumente deja uh, Uh, și se ocupă într-o manieră constructivă. A inclus o serie de sfaturi în recomandările și avizurile transmise, o serie de recomandări care, bineînțeles, că ne ajută pe toți. Uh, spuneam de asemenea că importante sunt uh, și cele care se referă la implementarea sau punerea în aplicare a recomandărilor făcute. Aceste, aceste uh, rapoarte sunt deosebit de importante pentru mine. Aș vrea să aflu dacă uh, recomandările Curții de Conturi au fost puse în aplicare de celelalte instituții, precum uh, și aș dori să aflu în ce măsură recomandările Parlamentului European au fost acceptate de către Curtea de Conturi? ați fost uh, întotdeauna concentrați asupra uh, Um, îmbunătățirii, procesului de, procesului de îmbunătățire a activității curții de conturi și nu pot decât să salut aceste demersuri ale dumneavoastră. Mai țineți minte că am avut o pană de curent la Bruxelles exact în ziua în care discutam această temă. Prin urmare, discuția nu a mai putut fi con- uh, continuată, însă aș vrea tocmai de aceea astăzi să vă întreb cum va continua acest proces de îmbunătățire a procedurilor interne interne. Știu că toți auditorii încearcă să se stimuleze unul pe celălalt, dar vreau să întreb în ce măsură aceste stimulente au dat rezultate. Mai există un aspect foarte important, responsabilitatea Consiliului. Consiliul mi se pare că are propria sa părere cu privire la această responsabilitate care îi revine. Avem problema responsabilității Consiliului în ceea ce privește conturile și, de asemenea, în ceea ce privește uh, reușitele sau uh, eficiența utilizării uh, fondurilor din conturi. Eu cred că ar trebui să arătăm clar uh, Consiliului că în momentul în care vorbim despre responsabilizare și responsabilități asumate, nu ne gândim doar la cifre, ci ne uh, întrebăm în ce, uh, de asemenea în ce măsură scopurile vizate au fost sau nu atinse prin cheltuielile efectuate. Cred că trebuie să conștientizăm și Consiliul pe marginea acestui subiect. Domnule Odiacu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur celorlalte intervenții a colegilor mele pentru a vă mulțumi, domnule președinte, și să vă felicit pentru prelungirea mandatului la Curtea de Conturi. Să vă spunem că avem șansa să avem o Curte de Conturi competentă care tratează cu seriozitate și amabilitate și cu etică activitatea într-un context extrem de dificil adevărat că noi la Comisia de Control Bugetar suntem foarte norocoși. Doream să vă întreb dacă în cadrul programului de activitate credeți că dispuneți de suficiente mijloace. Cred că v-am mai pus întrebarea și în plenară. Dispuneți de mijloace suficiente pentru a vă exercita sarcina de audit pentru că una e calitatea competențelor, alta e în ce ține de mijloace. Și noi la Comisia de Control Bugetar avem mijloace adesea. Noi nu suntem precum senatori americani, nu avem 40 de asistenți eh, ca să-i punem eh, la treabă. Deci noi ne bazăm foarte mult pe munca dumneavoastră, pe aprecierile dumneavoastră. Considerați că și calitatea și cantitatea colaboratorilor sunt suficiente pentru a răspunde sarcinilor legate de Uniunea Europeană, avizele față de agenții și așa mai departe. A doua întrebare se leagă de acea examinare interpares. Cum vedeți evoluția acestei evaluări interpares în termen de independență și de control de către omologii dumneavoastră în ce privește pe membrii cursii și, în fine, cu privire la programul de muncă. Probabil că ați observat că Comisia noastră de control bugetar are o relație dificilă cu Consiliul. Curtea preconizează cumva să facă un control aprofundat uh, la Consiliu, fără să vă amestecați în relațiile de natură de control bugetar pe care le avem noi cu Consiliul preconizați vreun control aprofundat la Consiliu, pentru că ne-ați face un mare serviciu. <clears throat> Să vedem în raportul dumneavoastră cu Consiliul să existe un paragraf sau două, în timp ce la Comisia noastră noi este mult mai severi în legătură cu gestiunea financiară pe care o face Consiliul. Ja, vielen Dank, Herr Audi. Ähm, ich hätte Vă mulțumesc, domnule Odi. Dați-mi voie și mie să vă adresez o întrebare. O întrebare care, practic, se leagă mult de întrebarea adresată de domnul Odi. În comisia noastră am discutat pe marginea subiectului reprezentat de descărcarea de gestiune a instituțiilor, printre altele și a Consiliului. Uh, ieri am avut-o alături de noi pe reprezentanta președinției daneze. În condițiile acestea, aș vrea să vă cer uh, să ne explicați în ce măsură Curtea Europeană de Conturi uh, își apleacă atenția și asupra activităților Consiliului. În ce măsură evaluați activitățile Consiliului? mă refer în special la acele situații în care există o putere executivă alocată Consiliului. Aș vrea să vă întreb dacă în cadrul misiunilor interguvernamentale Consiliul va primi din ce în ce mai multe Uh, responsabilități de natură executivă. Bine, dacă lucrul acesta se va întâmpla, respectivele responsabilități nu vor mai putea fi controlate de către Parlamentul European. Prin urmare, se pune întrebarea dacă măcar Curtea Europeană de Conturi va putea uh, evalua activitățile Consiliului din câte am înțeles, curțile naționale de conturi nu au dreptul să evalueze activitățile Consiliului, dar poate că sunt informat uh, prost și tocmai de aceea vă cer uh, mai multe detalii cu privire la acest subiect complex. Văd că nu mai există alți colegi care să dorească a lua cuvântul, prin urmare, domnule Caldeira, vă rog să ne răspundeți la întrebările adresate. Uh, <clears throat> uh, mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, în primul rând, să mulțumesc tuturor uh, pentru uh, cuvintele foarte amabile și complimentele făcute. Aș dori să mulțumesc în numele tuturor celor care lucrează la curte pentru aceste complimente. În fiecare an încercăm să luăm în considerare într-un mod independent și profesionist să facem o muncă de audit care să ia în considerare preocupările principale ale acestor instituții, și anume este vorba de resursele uh, existente și modul în care sunt ele cheltuite. Bineînțeles că trebuie să găsim căi să facem mai mult cu mai puține resurse. La finalul anului trecut, uh, la curte eram 887 de funcționari. Aici, 16, din acestea 16% Uh, traduceri și 16% administrație. În ultimii doi ani am trecut 12%, am alocat 12% persoane în plus de la uh, deci am făcut transferuri din zona administrativă, administrativă înspre zona de audit propriu-zisă fără să cerem posturi suplimentare. Asta arată că se pot lua măsuri pentru a se răspunde la prioritățile uh, instituțiilor în cel mai eficient mod. Trebuie pur și simplu să găsim noi căi și noi soluții. Trebuie să... Această cerință ne impune uh, o, prioritiz, o prioritizare. Ce este important pentru noi? Raportul anual și toate rapoartele cu privire la cele 43 uh, de agenții și uh, cu privire la întreprinderile uh, comune. Regulamentul financiar prevăz, propus, și acest lucru a fost menționat de doamna Gresle, ca pentru, exercita, pentru efectuarea auditului în agenții, să se aibă în vedere o nouă procedură conform căreia agențiile în sine contracte, angajează prin contract un auditor extern conform unui caiet de sarcini um, elaborat în colaborare cu Curtea de Conturi. Curtea de Conturi este cea care trebuie să uh, se prezinte în fața Parlamentului cu rezultatele. Um, iar dacă acest lucru se va face, vom putea să facem, uh, să eliberăm oameni ca să facem alte sarcini în alte domenii. Salutăm munca depusă de această comisie în acest sens și munca depusă de Parlament uh, în propunerile de reformă făcute. Și vrem să ne asigurăm că raportul își va uh, îndeplini mandatul pentru care a fost prevăzut. Trebuie prioritizarea activităților noastre impune faptul că trebuie să facem și exerciții de um, evaluare interpares. În 2008 am început uh, un astfel de proces de evaluare interpares. Vrem să ne concentrăm asupra acestui fapt, iar următor, în următoarea astfel de evaluare se va concentra asupra auditului de performanță. trebuie să ne asigurăm că oferim cel mai bun proiect posibil părților interesate. Suntem pe cale să identificăm uh, partenerii uh, și este dificil să facem asta uh, conform uh, criteriilor pe care le-am stabilit. Trebuie să fie vorba de părți independente și din afara Uniunii Europene. Deci să găsim instituții de audit similare, comparabile cu Curtea de Conturi, Curtea de Conturi Europeană. Deci trebuie să găsim uh, parteneri care să ne ajute la evaluare și să ne aducă și elemente noi. Noi, noua perspectivă financiară discutată la ora actuală implică o serie de domenii în care trebuie să fim foarte precauți. Și asta nu numai în ceea ce privește măsurile ce au fost luate în urma crizei, instrumente, noile instrumente financiare. Aici deja avem ocazia să atragem atenția Parlamentului European. Am avut um, această ocazie să atragem atenția cu privire la problemele pe care le prevedem în gestiunea acestor noi instrumente financiare. Uh, raportul anual începe tocmai cu o discuție uh, cu privire la impactul acestor instrumente financiare în politica de coeziune. Urmărim aceste instrumente, iar uh, rapoartele vor conține rezultate cu privire la progresele înregistrate. Apoi, în ceea ce privește fondurile gestionate de Banca Europeană de Investiții, trebuie să fim conștienți că uh, competențele curții de conturi europene sunt legate numai de uh, bugetul european. Este un element pe care trebuie să-l discutăm mai în detaliu Um, probabil în timpul audierii pe care această comisie dorește să o, uh, să o organizeze în primăvară. Avem de-a face cu o nouă realitate. Nu este vorba numai de Consiliu care merge într-o direcție din ce în ce mai interguvernamentală în ceea ce privește guvernanța și instru- instrumentele și procedurile. Este vorba și de modul în care punem la dispoziție fonduri pentru a face față nevoilor uh, statelor membre în afara uh, domeniului de aplicare al tratatelor. Este o nouă provocare. Am să vă dau un exemplu de îngrijorare. Mecanismul european de stabilitate financiară, deja de astăzi, garantează o parte din asistența financiară oferită Portugaliei și Irlandei. Dacă tratatul pentru acest uh, mecanism intră în vigoare în 10 luni, totul, va mer- totul se va face prin acest mecanism. Dar nu am văzut niciun cuvânt despre ce se va întâmpla cu uh, garanțiile oferite de acest mecanism. S-ar putea ca prin să, să avem mecanismul de stabilitate care să gestioneze în numele Uniunii Europene fonduri garantate de către bugetul european. Mă refer la cele 60 de uh, miliarde de garanții. Sunt uh, noi realități uh, cărora trebuie să le facem față. Și asta nu numai noi la Curtea de Conturi, ci și Parlamentul. Lucrurile se schimbă înspre o nouă realitate și trebuie să fim foarte prudenți, să vedem care sunt limitele concrete impuse de tratate, ce putem face conform mandatului nostru, conform tratatelor și ce merge dincolo de acest mandat. Noul tratat cu privire la Uniunea Fiscală urmează să fie semnat săptămâna aceasta, domnule președinte, aduce cu sine noi provocări. Noi provocări pentru instituțiile Uniunii Europene, noi provocări în general cu privire la un tratat care merge puțin dincolo de Uniunea Europeană. Dacă există bugete administrative alocate unor acțiuni ce țin de uh, lucrurile ce trebuie furnizate prin acest tratat, e bine, Uniunea Europeană este afectată. Și bineînțeles că va deveni competentă Curtea de Conturi să urmărească uh, acest lucru. Uneori spunem că nu trebuie să urmărim numai banii, trebuie să ne uităm și la politici, dar aici va trebui să urmărim banii. Uh, și să vedem cum a fost cheltuit acel euro. Iar dacă euro a fost cheltuit printr-o instituție europeană, în cadrul unui în interiorul unui cadru instituțional trebuie să ne gândim care este rolul nostru ca instituție, care este rolul dumneavoastră ca instituție, Și cu asta trec la Consiliu. O serie dintre dumneavoastră au discutat sau au întrebat ce intenționează să facă curtea cu privire la Consiliu. Bineînțeles, în fiecare an efectuăm un audit cu privire la Consiliu, așa cum facem cu fiecare instituție europeană și vă oferim rezultatele auditului nostru. Înțeleg însă și preocupările dumneavoastră, și anume că realitățile au evoluat de la tratatul de la Lisabona. Lisabona. Avem un nou serviciu, Serviciul European de Acțiune Externă, care este sub autoritatea Consiliului, dar care și el uh, folosește fonduri din care folosește fonduri din bugetul Comisiei, dar are personal din statele membre. Trebuie să ne să luăm în considerare aceste noi uh, uh, realități. Curtea își face treaba. Dar există o responsabilitate și pentru Consiliu și uh, o responsabilitate și de partea Comisiei în ceea ce privește cheltuielile. Dar, uh, bineînțeles, luăm în considerare toate uh, solicitările dumneavoastră și încercăm să vedem ce poate fi într-adevăr uh, abordat și cum putem răspunde la solicitările dumneavoastră de a avea mai multe informații cu privire la modul în care sunt gestionate fondurile la Consiliu. Încerc să mă refer la toate punctele. Doamna Gresle ne-a invitat să ne gândim și la modul în care este auditată uh, dezvoltarea durabilă a uh, ajutorului umanitar. Suntem foarte precauți în acest domeniu. exemplele care ne, exemplele ne arată cât de dificil este să gestioneze astfel de fonduri. Este, bineînțeles, și o problemă de politici. Cum ar trebui Uniunea Europeană să își direcționeze fondurile? Luăm notă de observația dumneavoastră, iar Camera competentă cu acest lucru uh, va lua în considerare și se va gândi cum poate cel mai bine să abordeze acest subiect. Nu m-am referit la asta în introducerea mea, dar curtea, conform solicitărilor Consiliului, urmează să elaboreze un aviz cu privire la propunerea de statut al funcționarilor. Curtea va furniza acestei comisii, Parlamentului și celorlalte instituții poziția sa cu privire la această propunere auditul care are loc la uh, comisie cu privire la capitalul uman, sperăm că va, adres, va aborda și preocupările uh, ridicate cu privire la uh, evaluarea reformei trecute pentru a vedea dacă aceasta a dus la o bună gestiune a resurselor umane în instituțiile europene. Domnule președinte, cred că, într-un mod general, nu în detaliu, am răspuns la aproape toate întrebările. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim, domnule președinte, pentru aceste răspunsuri. Mai sunt întrebări? Doamna Gresle, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă folosesc de această ocazie și de prezența dumneavoastră ca să vă pun o întrebare cu privire la statutul funcționarilor. Uh, termenul limită este vineri pentru avizul meu. Iar săptămâna viitoare, pe 8 martie, uh, raportul este discutat la jurii. Deci uh, ne-am grăbit puțin. Noi chiar am dori să aflăm, să avem poziția dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește problemele instituționale. Și Curtea de Conturi este un angajator și este afectată de, că, de statutul funcționarilor. Și ar fi fost interesant dacă am fi avut uh, un indiciu cu privire la ce măsuri sunt necesare și în instituțiile dumneavoastră. Știm foarte puțin despre asta, despre aceste probleme. Este vorba totuși de 55.000 de persoane. Și poate că ar fi fost bine dacă s-ar fi făcut ceva ca lucrurile să se îmbunătățească. Asta ar fi fost o rugăminte. Cealaltă ar fi să păstrăm legătura. Luxemburgul este destul de departe de Bruxelles și ar fi foarte important să ajungem la un schimb de opinii și de poziții și de informații regulat în care să putem reveni la problemele discutate. Când mă uit la regulamentul bugetar și văd că există mari probleme de a formula unele lucruri până la urmă. Începe cu instrumentele financiare, se trece la gestiunea partajată și nu încheiem la alte lucruri care joacă un uh, rol esențial în ceea ce privește bugetul. Am luat la cunoștință de avizul dumneavoastră, dar din când în când nu ne-ar strica un indiciu despre cum ar trebui să procedăm. De aceea vreau să vă rog să discutați asta și cu colegii dumneavoastră despre modul în care am putea organiza așa ceva. Este foarte clar că sunteți un auditor extern și că sunteți independent, nici nu avem nimic împotriva acestui fapt, din potrivă, însă noi la Parlament avem probleme de a spune lucrurilor pe uh, nume, astfel încât să putem lua măsurile necesare. De aceea, vă rog să prevedeți ceva și pentru noi. Vă mulțumesc, domnul Odi. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că avem șansa de a-l avea pe președintele Curții de Conturi Europene. Mi s-a părut foarte interesantă analiza dumneavoastră cu privire la garanții și cele 60 de miliarde pe care Uniunea Europeană le-a adus în <clears throat> planurile de redresare și voi face acum o comparație cu garanțiile pe care le dăm gratuit deocamdată băncii europene de investiții. Cred că e bine să aveți un drept de monitorizare oarecum pentru a controla când are un impact, după cum am spus, asupra bugetului Uniunii Europene. Pentru că pentru garanțiile de la BEI încep să aibă un impact asupra Uniunii și bugetului Uniunii Aș vrea să știu ce părere aveți despre mecanismul european de stabilitate pe care și de stat și de guvernul europene vor uh, semna în această săptămână. Pentru că, din păcate, acest mecanism nu a fost comunitarizat, este interguvernamental. Dacă statutele nu s-au schimbat, din câte mi-aduc aminte de când le-am citit, e o societate cu sediul la Luxemburg și singurul control care există e un auditor privat, dacă am înțeles bine. Dar cred că nu cu dumneavoastră, ci cu predecesorul dumneavoastră, domnul de magistri. L-am întrebat, l-am rugat să descrie pentru ca cel puțin să putem avea un drept de control, de descărcat de gestiune. N-am nimic împotriva auditorilor privați, vă rog să nu mă înțelegeți greșit, dar consider că atunci când sunt atâția bani publici, fără un minim da, era să spun de control din partea Curții de Conturi sau din partea Parlamentului European. Nu mă refer la oportunitățile politice, nu la controlul politic, dar măcar controlul de descărcare de gestiune pentru un astfel de instrument, de astfel de dimensiuni. Cred că și fi de stat și de guvern ar fi trebuit să accepte cel puțin o descărcare de gestiune din partea Parlamentului European. Acum e prea târziu pentru că ei deja au căzut de acord, dar o scrisoare de observație din partea noastră sau o mențiune în acest sens ar merita să fie făcută când vor semna acest instrument. Mulțumesc, domnule Odi. Colegii, colegii, Söndergaard, bitte Urmează colegul Söndergaard. Øh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu președintelui Curții de Conturi pentru uh, prezentarea sa cu privire la mecanismul de stabilitate și la facilitatea de stabilitate financiară. Ieri, uh, doamna ministru de finanțe a fost prezentă la noi și am avut uh, senzația că lucrurile erau cam vagi. Există garanții de peste 30 de miliarde și s-ar putea ajunge la un incident iar uh, garanția ar putea să se dezvolte într-o realitate cât se poate de concretă. Mi se pare important să menționăm și să discutăm aceste aspecte și mi se pare important ca curtea să uh, se ocupe de acest subiect. Am o întrebare cu privire la această nouă inițiativă. Acest uh, pro, în acest program de lucru. O propunere ar fi pentru raportul de evaluare al Comisiei, conform tratatului de la Lisabona, întrebarea mea. Pentru viitor, este intenția ca în fiecare an, în cadrul descărcării de gestiune, atunci când curtea își elaborează raportul să se bazeze pe acest raport de evaluare? Aceasta este ideea pentru viitor? Ja, weitere Wortmeldungen liegen wir nicht vor. Nu mai dorește nimeni să intervină, însă uitându-mă la ceas, am să vă rog, domnule președinte Caldera, să faceți uh, un răspuns cât se poate de compact. Mulțumesc, domnule președinte. Cât mai succint o să încerc să răspund. Mă tem că, într-adevăr, părerea noastră despre sau avizul nostru privind uh, statul personal nu va fi gata până vineri. E în pregătire și uh, o să-l prezentăm cât de curând posibil. Desigur că membrul care prezintă raportul poate să fie contactat din momentul în care primește acordul, să discute cu dumneavoastră sau cu alți membri ai comisiei dumneavoastră principalele chestiuni pe care le-am identificat. Cred că e cea mai bună cale pentru a ne întări pe mai departe cooperarea. Noi suntem la Luxemburg, dumneavoastră la Bruxelles. Uneori trebuie să vă duceți la Strasburg și mai traversați poate Luxemburg și puteți face o escală. Noi suntem dorniți să vă găzduim, să beneficiem de prezența dumneavoastră. Dar și noi suntem dispuși să facem călătoria până la Bruxelles, cum am făcut acum astăzi. Întotdeauna vă stau la dispoziție să discut și toți colegii mei și colaboratorii și funcționarii sunt dornici și dispuși să consolideze relațiile de lucru de zi cu zi cu această comisie. Ultimul seminar pe care l-am organizat despre declarațiile de asigurare, de fiabilitate și metodologia sunt foarte uh, fructoase și exemple pe care să ne bazăm și pe viitor. Un singur cuvânt, domnule președinte, în legătură cu mecanismul european de stabilitate la care s-au referit doi colegi, noul tratat privind uh, mecanismul de stabilitate economică prevede existența unui board de audit unde uh, Mm, Curtea de Conturi și două uh, state membre trimit membri care să participe la acel uh, Consiliu de Audit. Deci pe viitor, unele dintre problemele mulțumită eforturilor uh, comune ale instituțiilor naționale și ale Curții Europene de Conturi s-au tradus cu succes într-o nouă mandat clar pentru a exista această responsabilitate a MSE. Mai rămân unele lacune pe care putem să le discutăm ulterior. În ce privește raportul de evaluare prezentat de comisie, Curtea a promis că o să-l examineze, o să-l auditeze și avizul va fi trimis acestui Parlament când e finalizat. <clears throat> Calendarul raportului, dacă pe viitor va diferi, va putea permite și curții să aibă o altă abordare în a prezenta propriile constatări. Asta doream să vă spun și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezența dumneavoastră aici, pentru că ne-ați prezentat programul de activitate pentru 2012, pentru răspunsul la toate întrebările la comisia noastră și așteptăm cu plăcere și întâlnirile viitoare și să continuăm foarte bună colaborare. Vă mulțumesc! It's not your problem. <laughs> ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können... Äh, Stimați colegi, putem să încheiem prin urmare acest uh, punct important de pe ordinea de zi. Discuțiile au durat mai mult decât uh, plănuisem inițial, dar vom reuși, sper, pe parcurs să recuperăm timpul pierdut. Prin urmare, haideți să trecem fără întârziere la următoarele puncte de pe ordinea de zi, puncte de pe ordinea de zi care au de-a face cu descărcările de gestiune ale celorlalte instituții. Mă refer la punctele 46 până la 52. Prin urmare, dați-mi voie să-i dau cuvântul mai întâi de toate, doamnei raportor Ayala Zender. Sí, muchísimas gracias, presidente. Sí, en primer lugar... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi dorem să le spun membrilor comisiei că a existat o greșeală de traducere. Originalul e limba franceză, aceea e varianta oficială. Trebuie să spunem că de obicei traducătorii sunt mai harnici decât noi, de a de data asta se pare că s-au grăbit și au acordat descărcare de gestiune instituțiilor respective. Pentru că în varianta pe care o am eu, am pus ambele variante, acordă, respectiv nu acordă descărcare de gestiune. Pentru că doream să le explic colegilor că m-am hotărât să lasă decizia încă în suspensie, deci să avem ambele opțiuni ca azi, după discuție, să vă fac o recomandare, dar nu doream să dau uh, imediat nicio descărcare de gestiune. În varianta limba franceză este clar că există ambele variante, acordă respectiv nu acordă, deci domnul Odi are varianta bună dar în celelalte variante pe care le-am examinat se spune doar acordă descărcarea de gestiune. Deci, desigur, vă spun că avem libertatea de a acorda sau de a nu acorda și o să vă spun la momentul potrivit care e recomandarea mea. Pentru că, după cum știți, atunci când ne ocupăm de descărcarea de gestiune, avem dreptul să o acordăm sau să nu o acordăm. Anul trecut mi-ar fi plăcut ca raportorul să accepte una dintre propunerile mele și unul dintre motivele pentru care nu m-am hotărât eh, nici într-un fel, nici în altul, pentru că doream să aud părerea colegilor. Deci, să repet, în principiu, proiectul de raport pe care îl aveți în față se poate modifica și ar trebui să cuprindă ambele variante acordă, bară nu acordă descărcarea de gestiune. Deci ambele opțiuni rămân deschise, pentru că face parte a dialogului pe care îl avem la Consiliu cu Consiliul și vrem să le explicăm clar că dacă nu ajungem la un acord, înainte de termenul limită strict pe care îl are Parlamentul European pentru a hotărâ în legătură cu descărcarea de gestiune, nu vreau să se interpreteze în mod negativ. Ambele instituții au nevoie de timp pentru discuții și pentru a ajunge la o concluzie. Ok, in the English, si veo que me dicen que en el inglés por lo menos sí que ha tenido, bueno, depende. Tocmai mi se atrage atenția, spune vorbitoarea, că eh, și în engleză există ambele opțiuni. Poate că totul depindea de traducător în engleză, deci există ambele opțiuni, în spaniolă nu există, nu exista decât acordarea de gesti- descărcarea de gestiune. Asta nu era decât o introducere. Dacă parcurgeți rapoartele și dacă ați urmărit uh, evoluția situației, E vorba de ambele instituții. Aș vrea să mulțumesc ambilor secretari generali pentru că am ascultat ce aveau de spus în ceea ce privește toate instituțiile implicate. În general, cred că toate instituțiile au făcut o treabă bună. Nu sunt decât câteva recomandări specifice pe care m-am concentrat. A spune că, în general, recomandarea pentru toate instituțiile ar fi de a li se acorda descărcarea de gestiune. Vom înainta anumite amendamente, după cum am spus și înainte. E vorba de o procedură dinamică. Să luăm exemplul uh, curții de conturi. Pentru că între redactarea raportului și înaintarea de amendamente au existat evoluții pozitive. De exemplu, Curtea Europeană de Conturi a decis să publice <clears throat> declarațiile de interese financiare ale membrilor Curții de Conturi, ceea ce s-a publicat pe internet și e un lucru pe care l-am solicitat. Deci, întrucât au existat aceste evoluții, de când am uh, elaborat prima variantă, vom uh, introduce amendamente cu aceste schimbări. Și au existat de asemenea. Que añadiremos en el caso concreto del Tribunal de Cuentas și au fost și îmbunătățiri de securitate. Deci uh, vor exista niște amendamente legate de Curtea Europeană de Conturi. Acum, în ce privește Comitetul Economic și Social European. Nu a fost ușor dacă comparăm situația cu anul precedent. Există și ceva pozitiv și ceva negativ de spus. Membrii CESE au reușit să adopte un statut uh, al membrilor CESE, care este cât mai uh, apropiat posibil de statutul pe care îl avem noi aici, pe linia recomandărilor noastre, în special în ce privește recunoașterea responsabilității. Deci, de la trimiterea acestui raport la traducere, și viitoarele <clears throat> amendamente au existat și alte evoluții pozitive. Am discutat cu membrii Serviciului European de Acțiune Externă care au preluat unele dintre elementele care serviciul nostru juridic a spus că reprezintă o problemă, alocații speciale pentru a participa la videoconferințe, care mi se pare o contradicție în termen. Dacă e videoconferință, la ce trebuie alocație, pentru că nu te duci nicăieri. Dar membrii CESE au recunoscut și ei o mare deschidere față de propunerile Parlamentului European. Nu e un exercițiu ușor pentru că există membri din diverse sectoare, adesea vorbim de interese contradictorii care se bat cap uh, în cap și aici au dat o dovadă de simț al răspunderii. Membrii CESE și-au asumat responsabilități suplimentare și în ce privește gestionarea propriului buget. Până foarte de curând lucrurile nu stăteau așa. Trebuie de asemenea să recunoaștem faptul că au existat îmbunătățiri foarte mari și în acest domeniu. Consider că își asumă propriile responsabilități, în special în grupul de lucru care se ocupă de buget și aș vrea să-mi exprim recunoștința față de domnul Cristof, care conduce acest grup de buget a avut o atitudine de deschidere, a ținut discuții și e interesat să promoveze cât mai multă transparență în legătură cu Comitetul Economic și Social European. Acum există și o parte mai uh, întunecată, mai puțin pozitivă, și anume gestionarea secretariatului general de la CESE. Am petrecut ore și ore în șir întâlnindu-mă cu funcționari cu acei funcționari care s-au implicat în acel caz care e acum uh, la OLAF, la Tribunalul Funcționarilor Publici și altor organisme care se leagă de gestionarea personalului. E un caz care implică și pe unii informatori care au trebuit semnale de alarmă în legătură cu irregularitățile, dar secretarul general a fost foarte deschis mi-a permis să examinez documentele, dar una e să ai acces la documente când sunt disponibile. Au fost și momente în care nu au fost disponibile, dar doream de asemenea să discut cu acei funcționari care s-au uh, găsit uh, sau s-au trezit implicații, au existat contradicții, opiniile nu corespundeau între ele, nu întotdeauna. Nu e nicio îndoială în legătură cu faptul că Trebuie reformat sistemul de promovări. Dar se lovesc de multe dificultăți și directorul de resurse umane a recunoscut acest lucru. Apoi apar probleme reale în ce privește gestionarea personalului. În acest an am mers acolo cu intenții bune, cu bunăvoință, dar n-am primit întotdeauna explicațiile așteptate. Nu au existat deocamdată evoluții nici la OLAF, nici la Tribunalul Funcționarilor Publici. Poate că OLAF așteaptă Tribunalul Funcționarilor Publice să dea o hotărâre, dar ce m-a șocat a fost faptul că n-a fost foarte ușor să avem aceste discuții cu secretatul general. Desigur, funcționarii erau dispuși să discute cu mine, dar adesea mi se spuneau uh, opinii care se băteau cap în cap. Deci s-ar putea să trebuiască să amânăm acordarea descărcării de gestiune și atunci scopul ar fi de a hmm, fi constructiv, să așteptăm să vedem cum se va pronunța Tribunalul Funcționarilor Publici. Probabil că va da o sentință la primăvară și eventual având în vedere o amânare am avea mai mult timp să vedem ce se va întâmpla și eventual să ne apropiem de acordarea descărcării de gestiune. Nu există probleme cu aspectele politice, pentru că au existat îmbunătățiri, deși statutul, desigur că e acum în mâinile Consiliului și va depinde de ce va spune Consiliul. Preferiria que quedara claro y poderlo aclarar en este Și asta se va lega și de ce s-a întâmplat în trecut la aceste. Trebuie să mai așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dar uh, depinde de dumneavoastră să spuneți dacă sunteți de acord sau nu și apoi să hotărăsc dacă voi uh, semna raportul sau o să-mi retrag numele de pe el. Iar acum, în legătură cu numele sau cu Uh, principalul subiect de aici, presupun că președinția daneză se ocupă foarte bine, ne-am întâlnit cu secretarul general de la Consiliu și a existat o scrisoare trimisă de domnul Tore. Coordinadores, ahora mismo tenemos una... După ce s-a consultat cu diverse persoane, inclusiv cu coordonatorii din Parlament și acum avem un răspuns pozitiv din partea președinției daneze ca parte a unui schimb neoficial și ar trebui să ne întâlnim cu ambasadorul danez în curând. Va trebui să mă hotărăsc. Dacă așa numitul non-paper del memorándum del, del proyecto de memorándum of understanding que hizo el Consejo en su día, pues tal vez podríamos eh, pentru a înțelege mai bine care este poziția Consiliului. În forma de enmienda a la, a... Probabil că mm, va fi bine să scriem o scrisoare care va fi apoi anexată la raportul meu. În rest, ar trebui să, sau altfel, ar trebui să amânăm și să explicăm Consiliului că amânarea descărcării de gestiune nu pentru primăvară, ci pentru la toamnă, nu înseamnă niciun fel un uh, act uh, ostil, ci doar pentru că dorim să ne permitem să avem suficient timp ca să ne asigurăm că e o descărcare de gestiune adecvată. Se mai pune și problema chestionarului și sunt convins că e un subiect de mare interes pentru colegi E singurul document oficial pe care l-am schimbat cu Consiliul. Președinția spune că nu poate să ne dea vreun răspuns deocamdată pentru că nu am progresat decât cu memorandumul de înțelegere la nivel neoficial. Ne-am întâlnit cu ambasadorul danez și sperăm că vom reuși să ne întâlnim din nou. Trebuie să vedem care va fi răspunsul Parlamentului European la memorandumul de înțelegere și apoi vom avea ocazia să lucrăm pe baza chestionarului. Dar situația deocamdată e în suspensie. A existat acest interes pentru transparență și președinția daneză e dispusă să își asume responsabilitatea. Cred că în interesul tuturor să se trateze chestiunea descărcării de gestiune. Nu doream să ducă la vreo neînțelegere, nu ne dorim să fie un punct controversat. Asta doream să spun și vă stăm la dispoziție pentru întrebări și comentarii și pentru amendamente. Okay, for how long? Two minutes. Okay. Um, thank you very much, Mrs. Uh, Mulțumim foarte mult, doamna Ayala Sender, pentru prezentarea raportului în legătură cu toate instituțiile. Acum am un anunț tehnic. Trebuie să facem o pauză de două minute care se leagă de o prezentare tehnică a interpretării de legată de sistemul de a oferi și interpretare în limba cehă. Avem, deci, uh, o pauză de interpretare de două minute, cât continuăm doar în limba engleză sau așteptăm două sau trei minute. Can we continue in English? I don't know. Next colleague would be no. Putem continua în engleză? Nu, e mai bine să așteptăm. Okay, so... Așadar, uh, E buză eventual pentru circulația sângelui dacă vă dezmorțiți picioarele și corespunde și cu obiectivele de sănătate ale Uniunii Europene. <laughs> okay. Okay. Okay, I'm informed we can continue. Am fost informat că putem continua, dacă doriți dumneavoastră. Colegi, we können wieder weiter. Stimați colegi, putem să continuăm. Iată o situație inedită. Doamna Ayala Zender, vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea realizată. Domnul Zöndergaard și domnul Epic s-au uh, anunțat deja pentru luarea cuvântului. Domnul Zondergaard începe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi o putem împărți în două teme esențiale. Pe de o parte, am pus niște întrebări, am primit mai puține răspunsuri și am reușit să ne poziționăm mai mult sau mai puțin uh, clar. Adică să spunem dacă suntem în favoarea sau împotriva descărcării, acordării descărcării, descărcării de justiție, de gestiune, îmi cer scuze. Dar mai există și celălalt domeniu. Și acolo am pus întrebări, dar nu am primit niciun fel de răspuns. Cred că domnul uh, președinte ar putea să ne ajute pe toți să avansăm. Dar se pune întrebarea cum am putea merge mai departe. Avem aici un proiect de raport cu multe formulări frumoase. Problema legată de aceste uh, Uh, rapoarte este aceea că nu am primit absolut niciun fel de răspuns la cele 23 de, răspuns, de întrebări foarte concrete pe care le-am transmis Consiliului într-o scrisoare uh, redactată în data de 31 ianuarie. Și se pune întrebarea ce putem face în absența acestor răspunsuri. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. De curând uh, am purtat o discuție pe tema aceasta cu ministrul danez și pe vremea aceea ministrul danez îmi spunea că la ședința de astăzi se prea poate ca cineva din partea președinției daneze să se prezinte astăzi la, uh, în fața noastră și să răspundă la întrebări precum următoarea. Cum se poate ca în 2007 bun, uh, fondurile alocate uh, serviciilor de interpretariat să nu fi fost uh, epuizate în condițiile în care în anul 2008 pentru aceleași servicii au fost necesare fonduri suplimentare. Deci, cum au putut să, să fie uh, să nu fie folosite fondurile alocate în 2007 și cu toate acestea să se ceară mm, fonduri suplimentare pentru anul 2008. Și mai mult decât în atât, în anul 2009 situația s-a repetat. Deci, întrebarea uh, concretă este următoarea. De ce se cer fonduri mari care nu sunt folosite și, ă, mai mult decât atât, în anul care urmează, fondurile Uh, destinate acelorași domenii să uh, fie și mai mult suplimentate, în condiția în care în anul precedent nu au fost epuizate. Vorbim despre sume cu două cifre, sume care reprezintă milioane de euro uh, care sunt alocate anual, fără să fie neapărat necesare. Deci, domnule președinte, cum putem să continuăm, uh, să ne continuăm munca pe marginea acestor rapoarte în contextul în care uh, cele 23 de întrebări concrete pe care le-am transmis Consiliului nu și-au primit răspunsul? Eu uh, respect uh, bineînțeles, toată procedura pe care vrea doamna raportoare să o, să o folosească și în uh, anul acesta. Uh, Uh, da, înțeleg că nu vrem să ajungem la situații conflictuale, deschise cu Consiliu. Înțeleg, pe de altă parte, că președinția daneză este foarte binevoitoare, însă, cu toate acestea, nu pot să înțeleg cum, în absența informațiilor, am putea continua descărcarea, uh, discuția pe marginea descărcării de gestiune. Domnule președinte, spuneți-mi care e părerea dumneavoastră. Domnule Zondergaard, am discutat despre asta și ieri. Coordonatorii au convenit asupra unui catalog de întrebări care au fost uh, transmis președinției daneze. Uh, Doamna uh, raportor a discutat de asemenea cu reprezentantul permanent al Danemarcei la Bruxelles și, în ciuda tuturor acestor eforturi, Până în momentul de față nu am primit niciun semnal uh, pozitiv cu privire la eventualitatea primirii uh, Uh, acestor răspunsuri pe care ni le dorim. Bineînțeles că nu vrem să fim de rea uh, credință, pornim de la premisa că vom primi aceste răspunsuri la un, la un moment dat. Însă totul depinde de momentul în care ne vor uh, parveni răspunsurile. E drept, noi am transmis acel catalog de întrebări la 31 de uh, la 31 uh, ianuarie, respectivul cal, uh, catalog de întrebări va trebui să circule pe la diferitele servicii ale Consiliului European și sunt multe. Și poate din pricina acestei proceduri atât de sinuoase, um, ne putem aștepta la o întârziere a răspunsurilor, a obținerii răspunsurilor uh, respective. Eu nu știu dacă în momentul de față ar trebui neapărat să oferim o valoare politică absenței acestor uh, uh, răspunsuri. Nu știu dacă aceasta ar fi cea mai bună abordare. Uh, pe de altă parte, bineînțeles că am putea avea o reacție vis-a-vis -vis de întârzierea acestor răspunsuri și anume am putea amâna discuțiile pe marginea acestor rapoarte sau am, am putea amâna votul, dar bine, uh, Deocamdată cred că este permanent, eh, prematur să luăm o astfel de măsură. Acum că am transmis respectivele întrebări Consiliului, cred că ar fi bine să așteptăm reacția Consiliului. Ieri doamna ministru ne-a spus cât se poate de clar că președinția daneză este încântată de uh, de valorile pe care punem noi accent, și anume transparență și utilizarea uh, rațională a uh, fondurilor. Din toate aceste declarații ale ministrului danez, eu am dedus ieri că există într-adevăr o disponibilitate din partea Consiliului, respectiv din partea președinției daneze, de a ne ajuta. Da bine, văd, uh, domnule Zondergaard, că mai doriți să interveniți. Aveți cuvântul. Domnule președinte, eu puneam o întrebare concretă. Există un termen limită pentru depunerea amendamentelor. Nu putem uh, formula amendamente în condițiile în care nu avem informațiile necesare. Da, ok, haideți să amânăm uh, uh, termenul de depunere a amendamentelor până în momentul în care primim respectivele răspunsuri, pentru că altfel nu putem pur și simplu crea amendamentele respective. Nu știu dacă putem reuși să facem lucrul acesta. Cred că există o mulțime de probleme tehnice în acest sens. Bine, dar voi discuta despre această temă cu secretariatul. Mai întâi de toate, hai să-l ascultăm pe domnul Epping și mai apoi pe doamna Gres, Gresle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe 14 ianuarie am vorbit în cadrul comisiei despre comitul uh, economic și social și eu spuneam atunci că bugetul acestui uh, comitet tot crește și crește și nimeni nu încearcă să-l scadă. Multe dintre problemele pe care le-am subliniat nu au fost încă rezolvate. În rezoluția din 10 mai 2011, Parlamentul European cerea CSE să pună în aplicare o uh, un fel de revizie a tuturor cheltuielilor realizate de către acest organism și asta cât mai curând cu putință. Am primit un răspuns din partea acestei la data de 24 octombrie 2011. Prin urmare, mă întreb dacă ce s-a înțeles urgența de care, pe care o sublinia Parlamentul European în uh, rezoluția respectivă. În plus, dați-mi voie să vă spun că am citit răspunsul CS și în acel răspuns nu se vorbea nimic de, sau nu se spunea absolut nimic despre modul în care CS își va ameliora activitățile. În 19 luni din, uh, de la uh, rezoluția Parlamentului European și până în momentul de față, eu cred că s a avut suficient timp la dispoziție pentru a-și ameliora activitatea. În mai 2004, domnul Wesley a spus cu privire la, la uh, argumentele date de mine că dacă am calculat cu mai multă atenție bugetul CESE, ne-am dat seama, noi cei din Parlamentul European, că bugetul uh, CESE este de fapt negativ. Dar dați-mi voie să vă spun că eu nu cred lucrul acesta, pentru că, iată, bugetul general al CESE a crescut cu vreo 50% între 2005 și 2012. Mi se pare că această creștere nu are nimic de a face cu dorința Parlamentului European de a se axa pe economii în această perioadă de austeritate. Prin urmare, nu pot decât să repet uh, doreanța mea sau recomandarea mea de a nu acorda descărcarea de gestiune pe 2010 uh, Comitetului Economic și Social. Haideți să așteptăm o implementare sau mă, măcar o dovadă a dorinței cese de a implementa recomandările Parlamentului European făcute în rezoluția din mai 2011. Mulțumesc! mulțumim. Urmează doamna Gresle. So, manchmal muss man einfach das tun. Uneori trebuie să faci ceea ce îți spune regulamentul de procedură. Procedurile sunt clare pentru descărcarea de gestiune pentru Consiliu o putem amâna, dacă nu o putem da. Iar această amânare este uh, atât cât uh, este necesară pentru a putea lua decizia. De aceea, termenul pentru amendamente mi se pare foarte important. Cred că ar trebui să insistăm uh, să primim un răspuns la catalogul de întrebări și cred de asemenea că ar trebui să insistăm asupra faptului că nu poate să existe control al Consiliului asupra Parlamentului. Nu există așa ceva nicăieri. Dacă în Germania uh, Bundesratul, care conține reprezentanții guvernelor din landuri, ar vrea să, con- să controleze Bundestagul, Parlamentul, ar fi un mare scandal. Iar dacă ministrii de finanțe, respectiv Consiliul, cred că ceea ce nu pot face acasă pot face în Europa, vom avea mari dificultăți. Drept urmare, astăzi am nevoie de, cif- de cifrele 13-14, nu văd unde putem ajunge la un acord, pentru că este condițiile sunt foarte clare. Ne, trimiți, ne trimiteți informațiile, discutați cu noi și apoi noi facem treaba. Condițiile sunt atât de clare. Nu am nevoie de acord cu privire la elemente cheie, uh, în această procedură. Nu, nu avem nevoie de asta, pentru că asta ar însemna ca noi să ne supunem unor condiții. Nu, noi suntem responsabili față de contribuabili. Și uh, ne, în, la noi acasă suntem mult mai stricți decât toți ceilalți. Din punctul meu de vedere, este absolut inacceptabil să acceptăm așa ceva, uh, și anume ca parlamentarii, deputații să fie controlați de către cineva. La punctele 13-14 nu avem nevoie de ceea ce se cere acolo. Amendamente, da, avem, nu avem nevoie, de, amânăm uh, descărcarea pentru că nu avem informațiile necesare. Și ne revedem în septembrie. În ceea ce privește CESE, Ines, încet, încet devine o problemă. Primim telefoane, scrisori din când în când nu am avut timpul să mă uh, ocup de asta în detaliu. Însă explică-ne care funcționar spaniol nu a fost promovat și s-a plâns la tine. Aș vrea să știu ce relevanță au toate poveștile astea. Apoi, Olaf. Știm că durează, din păcate, o veșnicie. Uh, cât de departe suntem în intermedierea aceasta pentru Olaf și cum putem să și putem să-l întrebăm pe direct, să-l rugăm pe director să ne trimită ceva, astfel încât dacă amânăm descărcarea să o facem pe o bază, pe un fundament clar și dacă nu o facem, de asemenea, să avem un bun argument. Uh, eu sunt supra-solicitată, având în vedere toate hârtiile pe care le primim, uh, nu știu cum putem să decidem. Ajută-ne să, să vedem cum putem să decidem în acest sens. Unele lucruri cred că nu ar trebui să le facem. Eu nu am o problemă în a acorda descărcarea de gestiune pentru CS uh, sau să o refuz dacă au existat într-adevăr probleme. Mulțumesc, doamnă Gresle. Mai sunt pe listă domnul Gaier și apoi aș, aș ruga-o pe doamna raportor să răspundă nu pot decât să subliniez fiecare detaliu din aceste puncte îl putem uh, amâna, fiecare punct. Nu trebuie să procedăm, să luăm totul în bloc. Iar dacă suntem de părere că ar trebui ca o parte a descărcărilor să fie amânată, putem face acest lucru. Domnule Gaier. bineînțeles, uh, luăm instituțiile separat pentru că și merită să fie evaluate în mod uh, separat. Drept urmare, există și rapoarte diferite. Acum discutăm despre două instituții uh, cu privire la care trebuie să ajungem la un acord în comisie. În 2009 am ajuns în acest parlament și primul lucru de care am uh, putut să mă ocup, după ce am, venit spre, am devenit spre surprinderea mea coordonator, a fost descărcarea gestiunii pentru Consiliu. Aceasta a fost dusă de către Parlament până în punctul în care nu se mai poate continua. Raportorul din anul trecut, domnul Rivelini, și-a ținut discursul Uh, și-a început discursul în, par- în plenul Parlamentului cu un citat din Iulius Cezar. Iar uh, greutatea istorică a acestui citat este invers proporțională cu uh, efectul său. Iulius Cezar a, uh, a eliminat, a abolit Republica, la noi nu s-a întâmplat nimic. De ce nu s-a întâmplat nimic? Da, pentru că Uh, Consiliul are poziția că nu ne aveți cu nimic la mână. Și pentru că tratatele nu prevăd noi reglementări aici. Aceasta este situația. Este un exercițiu pe care putem să-l facem în fiecare an. Întrebarea este cine e mulțumit cu această situație? Nimeni. E bine, acum putem să ne întrebăm ce putem face. Eu cred că avem măsuri parlamentare pe care putem să le luăm uh, și din punct de vedere retoric a mers cât de departe s-a putut, acum ne mai rămâne numai înțelepciunea politică. Dacă vorbim cu un reprezentant al Consiliului, ne va spune, aveți două propuneri de la noi, nu reacționați, ce putem să facem? Ce reacție putem să avem ca instituție? Și noi nu reacționăm pentru că părerea majoritară în această comisie, majoritară în această comisie a fost că noi nu trebuie să ne justificăm în fața Consiliului. Părerea mea este că ar trebui să vedem cum putem să ajungem cu Consiliul la un acord, la o soluție de, pentru a discuta uh, astfel încât să ajungem la o procedură care să ia în considerare uh, temerile uh, doamnei Ingeborg Gresle uh, și să nu ajungem la nivelul la care executivul controlează Parlamentul. Dar să nu trebuie neapărat să luăm uh, direct să, să luăm uh, înțelesul direct al solicitării Consiliului de, de a avea reciprocitate. Dacă ai dreptate, Nieborg, sunt de acord, întrerupem negocierile. Dar dacă ajungem la rezultatul și asta este ceea ce trebuie să aflăm. Bine, dacă poate, rezultatul este că Consiliul spune, bun, documentele pe care voi le cereți, vrem să le vedem și noi de la Parlament iar apoi este o înjosire a Parlamentului de a da Consiliului documentele care oricum sunt publice, bugetul, raportul anual și așa mai departe. Le, trimit, le punem într-un plic și le trimitem la uh, clădirea Iustus Lipsius. Nu este o înjosire. Fac o caricatură acum, Uh, pentru a nu crea un scenariu de oroare. Dar am putea negocia asta. Și poate că sunt naiv în calitate de uh, deputat care este aici numai de 2 ani și jumătate, dar asta vreau să aflu. Nu știu dacă vom reuși să uh, facem Republica să se prăbușească și pentru că până acum nu am reușit, ar trebui să încercăm altă cale. și mă bucur, și asta este și o observație politică, mă bucură drumul uh, luat de Ingeborg uh, Gres. Mă, mă bucură această abordare pentru că este uh, o, uh, drumul uh, propunerea lui Ines uh, pentru că ne-ar putea scoate din, uh, din uh, situație dificilă în care singuri am intrat. Cred că putem negocia, cred că președinția daneză este mai deschisă decât cele de până acum. Iată, reprezentantul uh, președinției este aici, mă privește în ochi și dă prietenos din cap. Iată, avem o oportunitate, am putea să ajungem poate mai în față, să facem progrese uh, mai mult decât am reușit cu ciprioții și cu alte președinții care au avut alte lucruri pe agenda lor. Să încercăm să vedem dacă nu uh, putem ajunge mai departe cu această procedură decât cu citate din Iulius Cezar. În ceea ce privește CESE, da, uh, am pățit la fel ca și tine când încercăm să aflăm uh, cine a făcut uh, ce, în ce situație, ne pierdem. Eu așa am întrebat-o pe doamna raportor că a spus că avem o problemă politică rezolvată, dar avem probleme tehnice și problemele tehnice se pot rezolva. Și cred că există disponibilitate din toate părțile și dacă, dacă îmi amintesc bine, am, observ, am acordat descărcarea în anii trecuți uh, CESE și dacă situația s-a îmbunătățit, nu văd de ce nu am uh, acordat astăzi. În ceea ce privește descărcarea acordată Consiliului, este un aspect poate mai politic decât celelalte puncte. Și am să vă rog, având în vedere că ne preocupă de ani de zile acest subiect, am să vă rog să îmi dați ocazia ca președinte al Comisiei să abordez aceste lucruri. Sunt dispus să particip la discuții, la negocieri, în reuniunea coordonatorilor am fost de acord cu privire la procedură. Domnule Gaier, în scrisoarea pe care am trimis-o am făcut referire la uh, documentele uh, publice ale Parlamentului, am trimis linkuri către acestea. Toate aceste uh, jocuri de ping-pong nu pot să fie decisive în ajungerea la o soluție. Uh, este o observație personală, o estimare personală pe care o fac. Nu sunt foarte sigur dacă la nivelul politic al Consiliului acest subiect a ajuns la, deci dacă s-a ajuns la nivelul de miniștri la Consiliu, cândva va trebui să um, se discute la acest nivel. La noi este vorba de un aspect principial și anume dacă în Uniunea Europeană utilizarea poate avea loc utilizarea fondurilor europene fără un uh, control parlamentar. Însă, dacă, pentru că parlamentele naționale nu pot face un, un control pentru uh, modul pentru fondurile europene, se pune întrebarea uh, care este controlul cum putem avea un control? Poziția Consiliului a fost uh, confirmată de către Serviciul uh, Juridic al uh, Parlamentului. Spune că este posibilă numai o uh, descărcare generală odată cu descărcarea acordată Comisiei. E bine, Asta nu înseamnă, asta nu spune nimic despre modul în care abordăm noi descărcarea în interiorul Parlamentului. Pentru că noi uh, suntem liberi să solicităm informațiile de care avem nevoie. Și, drept, și asta spunem. Nu ne dorim nimic altceva decât să vorbim cu un membru competent al Consiliului despre această descărcare. Nu este ceva nedemocratic. Uh, este de la sine înțeles că atunci când contribuabilii pun bani de la dispoziție, uh, reprezentanții legale ai contribuabililor să poată discuta și să poată analiza uh, Uh, modul în care au fost cheltuiți acești bani. Și doamna Gresle s-a referit la asta, vorbim cu reprezentanții celorlalte instituții, cu reprezentanții comisiei, de ce nu am putea discuta și cu Consiliul? Este o întrebare îndreptățită. Invers, din punct de vedere juridic, nu avem o posibilitate de a-i obliga. De aceea, cred că din punct de vedere politic, cred că este corect să uh, luăm mâna întinsă a uh, președinției daneze. Bineînțeles, trebuie să discutăm formulările dincolo de asta și să luăm o decizie politică dacă dorim să acceptăm elaborarea unor sau un acord cu privire la anumite linii cu privire la care, conform cărora am putea proceda. Eu cred că dacă Consiliul ne face propuneri la care nu am reacționat până acum, uh, că ar trebui să ne gândim dacă nu vrem măcar să răspundem la aceste puncte, nu trebuie să le preluăm, să fim de acord cu ei, dar putem să ne prezentăm propria poziție și cred că acolo suntem, în această situație suntem acum. Doamna Gresle, iar apoi doamna Ayala Sender. Dacă există o scrisoare la care nu am răspuns încă, bineînțeles, ar fi timpul, este un uh, Uh, gest de minimă politețe să răspunzi la înscrisuri, dar cred că uh, trebuie ca poziția noastră să fie clară, să fie clar, din punctul meu de vedere, da, uh, în calitate de um, control, persoană care controlează bugetul, eu aș fi indignată dacă, control, dacă Consiliul ar vrea să controleze Parlamentul. Însă, Noi am obținut uh, rezultate chiar foarte bune, însă din punct de vedere formal este ceva ce nu pot accepta. Este ceva absolut imposibil ca guvernele să verifice, să tragă la răspundere Parlamentul. Ar fi de neînchipuit într-un, pentru un Parlament național. Uh, Uh, dragă domnule Gaier, pe mine nu mă îngrijorează faptul că suntem al doilea sau al treilea an într-o astfel de situație. Mi se pare normal, am acceptat foarte mult timp noi la Comisia de Control Bugetar asta. De-abia în ultima perioadă am început să discutăm acest lucru și am început să facem unele progrese. Pe mine nu mă neliniștește să, rezi- să rămânem așa timp de ani de zile Bineînțeles, oamenii sunt diferenți, diferiți. Folosesc un limbaj diferit. Dar mie mi se pare greșit din punct de vedere principial să cedăm. Și dacă pun informațiile într-un plic, am cedat. Atunci, acolo s-a întâmplat. Eu aș fi pentru ridicarea acestui aspect la un alt nivel. Trebuie să discutăm cu parlamentele naționale. Pentru aceasta, colegul Odi a prezentat să facem o conferință cu parlamentele naționale. Am pierdut o ocazie astăzi, săptămâna aceasta pentru că am avut uh, două zile reprezentanții Parlamentului, uh, Parlamentelor Naționale alături de noi, dar nimeni nu a menționat acest subiect. Fiecare dintre noi ar trebui să discute asta cu, cu ministrul sau de externe și de finanțe și ar trebui să discutăm asta și cu șefii de stat și de guvern, cărora le place să se ocupe de astfel de, de probleme. Cred că este o problemă instituțională care ar merita să luptăm. Din punctul meu de vedere, nu se poate ca o instituție europeană să se sustragă controlului parlamentar. Și despre asta este vorba și nu sunt dispusă să, uh, să accept asta după motoul meu, dacă la voi acasă nu puteți, aici nu se poate. Mâine vom, vom aborda uh, din nou uh, descărcarea cu colegii danezi, dar după punctul meu de vedere, rolul fundamental pe care îl, am, îl avem fiecare dintre noi trebuie să fie respectat ca atare. Pentru a nu exista neînțelegeri, poate că nu m-am exprimat bine, spune președintele. Mie mi s-a comunicat că sub președinția maghiară, ungară, ne-a fost transmis un uh, memorandum de înțelegere. N-am putut verifica asta. Din câte știu eu, nu au rămas scrisori la care să nu se fi răspuns. După doi ani și jumătate aici în Parlamentul European, domnule Gaier, eu am impresia că am putea răspunde și cu oarecare obrăznicie. Consiliul trebuie să participe în plenul Parlamentului și să ia poziție. Când Parlamentul uh, discută despre propria descărcare, nu înseamnă că reprezentantul Consiliului nu poate să ia cuvântul. Um, și ne-ar plăcea să, ca situația să fie reciprocă. Consiliul are dreptul de participare în plenul Parlamentului și aici, în comisie, s-a discutat uh, des despre dacă nu ar putea reprezentantul Consiliului să ia cuvântul. Întotdeauna a existat uh, acest drept, însă el nu a fost exercitat Dar dacă și dacă dorim să, să, să facem progrese din punct de vedere politic, cred că trebuie să aducem acest lucru la nivelul de decizie politică al Consiliului. Și aici am senzația că trebuie să discutăm și cu președintele Parlamentului, cu domnul Schulz sau cu preziul Parlamentului. Cred totuși că drepturile Parlamentului sunt afectate aici. Am Mm, aceasta a fost poziția mea. Îi dau acum cuvântul doamnei Ayala Sender. Gracias, presidente. <clears throat> Sí, agradezco mucho a mis compañeros. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru întrebări, pentru observațiile formulate. Mai întâi în ce privește chestionarul. este trimis în principiu și la punctul 10 o să vedeți că așteptăm răspunsul. S-a a precizat acest lucru președinției și Consiliului, dar e adevărat că atunci când luăm legătura cu Consiliul, în reuniuni constatăm Înainte de acest chestionar trimis de noi, era o propunere de memorandum de înțelegere din partea Consiliului, similar cu altele care existau dinainte, pe care le, le avem cu alte instituții. Nu e nimic confidențial, nu e decât o formulă prin care ambele instituții recunosc ceea ce trebuie să recunoască și precizează cum o să meargă lucrurile. Nici mai mult, nici mai puțin, nu se renunță la niciun principiu. Am participat la un prânz și cu participarea coordonatorilor și a președinției daneze, iar coordonatorii au spus că propunerile Parlamentului s-au bucurat de o primire destul de bună. La acea întâlnire am discutat cele două chestiuni importante, scrisoarea domnului Torres cu chestionarul anexat, la care în continuare așteptăm un răspuns din partea Consiliului și apoi vom înainta un amendament fie în comisie, fie în plenară și dacă nu primim uh, scrisoarea de răspuns până atunci, am spus de la bun început că nu trebuie să dăm acum descărcarea de gestiune. Avem un calendar destul de strâns și am uh, Mm, examinat posibilitatea amânării, fără ca asta să însemne că nu va mai exista dialog cu Consiliul, pentru că dialogul e foarte important dacă vrem să ieșim din situația în care am intrat acum. Pentru că dacă nu acordăm descărcarea de gestiune, punct, s-ar putea ca celor de la Consiliu să nu le mai pese și nu o să ducă la nimic bun pentru vreunii dintre noi. Mm, s-au făcut precizări legate de costuri, legate de traducere, de interpretare, de alte aspecte controversate. Oportunitatea para contestar a las preguntas del Parlamento. Decir, no, no, no, și sperăm că va exista o ocazie să răspundă la întrebările Parlamentului. Nu cred că s-a închis nicio ușă nu mă interesează doar să dau uh, o descărcare de gestiune fără a primi răspunsuri la întrebările formulate. Nu e vorba de a da sau de a nu da descărcarea de gestiune, ci și de a încerca să rezolvăm o problemă care există. E o situație dificilă și pentru Parlament și pentru Consiliu, în legătură cu punctele 13 și 14. E o recomandare care în esență spune că ideal ar fi să se ajungă la un acord între cele două instituții. E o trimitere la o situație ideală. Dar nu înseamnă că am fi sub uh, controlul Consiliului. Înseamnă pur și simplu că dacă reușim să fim de acord cu acest lucru, ar fi un lucru pozitiv. Am primit uh, un feedback de, destul de favorabil în legătură cu textul trimis și era foarte clar că Parlamentul European e autoritatea care acordă descărcarea de gestiune și Consiliul nu poate să spună că se aplică principiul reciprocității în acest sens. Dar v-am spus că ăsta e un subiect încă de discuții. La paragraful 13 nu face altceva decât să exprime dorința de a se ajunge la un acord așa cum avem acorduri și cu alte instituții și cu mai multe instituții în același timp. Haideți să nu amestecăm problema bugetului cu problema descărcării de gestiune, pentru că dacă amestecăm cele două bătălii, e o greșeală. Pentru că am dorit să le separăm de la bun început. Motivul este că nu vrem să creăm mai multe probleme pentru cei care se implică la marea bătălie pentru buget și viceversa. Pentru că, după cum știți, Aici, spre deosebire de buget, suntem singura autoritate care acordă descărcarea de gestiune. La celălalt paragraf e vorba de Comitetul de Control Bugetar, e Parlamentul European care cere Comisiei de Control Bugetar să facă ce are de făcut. De obicei, Parlamentul critică Comisia de Control Bugetar și spune că nu avem niciun drept să comentăm cu privire la probleme care, până la urmă, afectează descărcarea de gestiune. Dar cum interpretez eu este într-o notă favorabilă. Cred că dă Comisie de Control Bugetar puteri suplimentare pentru întocmirea listei și așa mai departe. După cum spuneam, nu cred că trebuie să dăm descărcarea numai de dragul de da, trebuie să încercăm să rezolvăm o problemă care acum e mai mult în detrimentul Parlamentului European și nu al Consiliului. la un moment dat am dat descărcarea de gestiune a Consiliului când n-ar fi trebuit să o facem, când erau anumite probleme. Haideți să ne alegem cu grijă bătăliile. Există un risc că dacă continuăm să refuzăm să le dăm descărcarea de gestiune, asta ar bloca dialogul. Sper că voi putea în continuare să stimez cât mai mult președinția daneză, pentru că au făcut o schimbare de la gentleman's agreement spre o abordare mai modernă, având în vedere noul rol pe care îl joacă și Parlamentul și Consiliul. E o gură de aer proaspăt, o fereastră de oportunitate de care trebuie să profităm. Dacă nu merge, atunci trebuie să găsim o altă soluție dar adesea celelalte soluții sunt uh, mai negative pentru Parlament. Acum, în ce privește cese, a existat, uh, au existat mari eforturi de lobby, nu vreau să intru în amănunt. Dacă era vorba de un funcționar uh, spaniol. Problema nu era că era spaniol și nu era maltez sau german, nu contează din ce țară era funcționarul. A de manera contradictoria, fun- era o problemă legată de vânzarea unui mobilier și funcționarii care s-au aflat în situația respectivă au spus că nu era o situație izolată, ci era o problemă care apărea repetat și acum a apărut o altă problemă iar în cazul concret, funcționarul se întâmplă să fie spaniol, înainte era unul belgian, italian, nu contează că funcționarul de azi e spaniol, ar putea să fie dintr-o altă țară. Nu vrem uh, să trecem cu vederea. E ceva ce, în fine, e o pilulă pe care nu vreau să o înghit. Nu sunt de acord cu procedura opacă pe care doresc să o aplice. Domnul Epping vrea să înainteze un amendament în legătură cu revizuirea cheltuierilor, dar eu vreau să spun că, da, din punct de vedere politic, membrii CESE au depus eforturi mari la statut și la buget, dar în funcționarea de zi cu zi a Comitetului Economic și Social European, există probleme care ar putea să se amplifice. Dacă nu sunteți de acord, îmi retrag numele de pe raport și las pe cine vrea să-și asume răspunderea, pentru că eu nu o să mă liniștesc până când secretarul general de la CESE îi schimbă procedura. N-are rost să arătăm cu degetul la cineva sau altul dacă hotărârea Tribunalului Funcționarilor Civil va fi negativ, ombudsmanul și Olaf, dacă și ele sunt negative, atunci uh, o să am eu o poziție absolut ridicolă și n-aș vrea să se întâmple și n-aș vrea ca descărcarea de gestiune pentru ce să mă facă să apar într-o lumină proastă. Nu vreau să am o atitudine negativă. În următoarele săptămâni o să fie amendamentele, o să fie discuția în plenară și sperăm că s-ar putea să existe evoluții și Tribunalul Funcționarilor Publici să se pronunțe la primăvară. Sperăm că o va face și apoi rămâne de așteptat să vedem dacă hotărârile cu privire la personal sunt bune sau nu. Da, ați menționat dumneavoastră că e un funcționar spaniol, dar secretarul general mi-a trimis date despre alți funcționari spanioli ca să mă convingă. Deci vedeți că spanioli sunt de o parte și de alta, sunt obișnuită de la Comisia de Transporturi cu lobby-ul. Vă dați seama la cât lobby sunt uh, expuse, câți vin să-mi bată la ușă, dar nu cedez, vă asigur. Și desigur că voi examina amendamentele, sunt deschisă la propuneri și dacă nu intervine un caz concret între acest moment și cel al amendamentelor, în ce privește celelalte instituții sunt uh, dispuse să acorde descarcarea de gestiune, iar în cazul CESE, din motivele pe care le-am precizat, uh, va trebui poate să ne gândim la amânare, la fel și în cazul Consiliului. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, după cum știți, lucrurile pe coridoarele clădirilor importante au nevoie de timp, dar sperăm că nu o să fie alte probleme. Acum, în legătură cu o instituție care e foarte interesată să o controleze pe alta, au fost și glume și eu privesc recomandarea Consiliului cu mare seriozitate să văd dacă recomanda Parlamentul European ceva, pentru că nu știu dacă aș citit-o, dar se fac trimiteri la Parlamentul European și recomandările Consiliului, desigur, se aplică tuturor instituțiilor. Desigur, faptul că s-ar putea să să cedăm în, în anumite privințe e o chestiune diferită. În cazul uh, cu Bundestagul și Bundesratul, îmi aduc aminte de ceva ce s-a întâmplat la Bundesrat când a, s-a votat, domnul Stolpe a fost implicat și a fost decisiv când a fost vorba de imigrație și atunci mi-am dat seama de faptul că e și Bundesratul e foarte important și că poate într-adevăr să aibă un impact asupra ce se întâmplă și în Bundestag. Deci, din nou, problema cu camera superioară și camera inferioară nu trebuie să disprețuim pe nimeni. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamne raportor. Putem încheia aceste puncte de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 53, uh, bineînțeles uitându-ne la ceas. Urmează, prin urmare, raportul domnului Balcitis pe tema raportul anual pentru 2010, protecția intereselor financiare ale UE, lupta împotriva fraudei. Îi dau acum uh, imediat cuvântul domnului Balcitis. Gerbiami kolegos, kiek supratau, tai čia mano tas pranešimas nebus toksai. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi-am dat seama că dezbaterea pe marginea raportului meu nu va fi plină de energie. Dar cu toate acestea, permiteți-mi să fac câteva comentarii și să fac de asemenea și câteva propuneri. se audă mai bine? Permiteți-mi să continu. Spune domnul Balcitis. Acest raport a fost formulat conform procedurii adoptate de către Parlamentul European. Anual creăm astfel de rapoarte, rapoarte în care atragem atenția asupra unor probleme și, de asemenea, facem anumite recomandări. sumele recuperate au crescut circa 400 de milioane de euro au fost recuperate în 2010 și 36 uh, de milioane de euro au fost recuperate în domeniul resurselor uh, proprii tradiționale. S-au implementat de asemenea o serie de noi reguli în acest an, precum regula 50-50 în domeniul agricol. A fost introdus în 2009 de asemenea un nou sistem de uh, gestionare a neregularităților și pornind de la toate acestea putem să spunem că bă, uh, instituțiile au colaborat tare bine și că procesul de control este în desfășurare. Trebuie să recunosc că, că am primit un număr mare de informații din partea comisiei, vreo 200 de pagini de tabele, dintre care unele uh, erau absolut imposibil de comparat și, prin urmare, de înțeles. De ce erau imposibil de comparat? Pentru că, pur și simplu, erau uh, create pornindu-se de la baze diferite. Deci, prin urmare, dacă uh, ne-am dorit să obținem informații mai concrete, a trebuit uh, să ne adresăm uh, statelor membre. Numărul neregularităților financiare în Uniunea Europeană este tare, tare mare. În 89 s-a creat un comitet special la nivelul UE care urma să se ocupe de evaluarea neregularităților. Dacă ne uităm la raportul din 89, vedem că, date fiind, dată, dat fiind numărul mare de uh, neregularități care au fost uh, deja uh, descoperite, este imperioasă acțiunea concertată a instituțiilor europene pentru eliminarea acestor probleme. Dar iată, asta se spunea în 89, dar cu toate astea, până și în ziua de astăzi ne confruntăm cu exact aceeași problemă. Dacă ne uităm la raportul pe 2010 al Comisiei Europene, vom vedea o comisie, o, o propoziție, îmi cer scuze, foarte asemănătoare. În respectiva propoziție se spune că Comisia nu poate să evalueze dimensiunea fraudei, date fiind informațiile defectoase primite din partea statelor membre. Înțelegem cu toții că Parlamentul European este responsabil pentru politici, Comisia Europeană este responsabilă pentru punerea la dispoziție a informațiilor de care Parlamentul European are nevoie, OLAF-ul se ocupă de asemenea de informare, însă cu toate acestea, cu toate informațiile uh, de care dispunem, în raport se spune clar că estimările făcute de OLAF nu sunt uh, um, suficient de solide, date fiind uh, informațiile def- defectoase pe care se uh, bazează. Bine, au existat și exemple pozitive, spre exemplu creșterea ratei de recuperare la capitolul agricol, în sectorul coeziune, dar problema în sine rămâne în continuare la ordinea zilei. Uh, prin urmare, trebuie să ne schimbăm abordarea. Dacă vrem ca activitatea noastră să aibă un sens și pe viitor și să fie mai eficientă pe viitor, dacă ne dorim într-adevăr să estimăm scala, scara uh, și numărul neregularităților și uh, cazurilor de fraudă, avem nevoie de date solide pe baza cărora să facem aceste estimări. Tocmai de aceea cred că astăzi ar trebui să discutăm despre reforma OLAF. Doamna Gresle lucrează din greu pentru a se asigura că reforma este pusă în aplicare într-o manieră rapidă și eficientă. Însă, se pare că oricare ar fi natura reformei, Olaf oricum nu va funcționa bine pentru că nu dispune de dat, datele solide pe care și-ar putea fonda uh, rapoartele. În 2010 au existat state membre care nu au furnizat uh, Olaf informații. Dacă nu avem date, prin urmare, nu putem evalua situațiile din statele membre. Dacă nu există niciun fel de evaluare a situației din statul, uh, statele membre, atunci uh, lucrurile rămân neschimbate. Practicile rămân aceleași în, în ciuda schimbării eventual a mediului politic în care trebuie să se desfășoare. 2,5 miliarde de euro trebuie în continuare să fie recuperate la sfârșitul săptămânii trecute am urmărit un film despre niște com- companii uh, sau in- companii care au uh, reușit să stoarcă bani de la diferite instituții financiare uh, cum au reușit să facă lucrul acesta? Pur și simplu instituind o schemă foarte, foarte compli- complicată, o schemă care a reușit uh, să-i ajute în obținerea a vreo 240 de miliarde de euro de pe la aceste companii. Și cum uh, funcționa uh, și cum au reușit să nu fie detectați? Pur și simplu furnizând evaluatorilor informații viciate sau ne furnizând niciun fel de informații. Iată ce se poate întâmpla, stimate doamne și stimați domni, în cazul în care nu primim informațiile de care avem nevoie. Și tocmai de aceea, la aliniatele 20-28, cer uh, în numele Parlamentului European Uh, Comisiei Europene o atitudine mai strictă în uh, ceea ce privește obligația uh, statelor sau obligarea statelor membre de a oferi informațiile pe care trebuie să le aplice, care să le, pe care trebuie să le ofere. Bine, indiferent de, de părerea dumneavoastră cu privire la activitatea Comisiei uh, până în momentul de față în acest domeniu. Eu consider că, dat fiind personalul mare de care Comisia dispune, uh, ar putea reuși să pună în aplicare toate aceste recomandări ale mele. Dacă vor, va fi votat sau va fi aprobat acest aliniat 28 al meu, atunci eu cred că, într-adevăr, el va reuși să contribuie la creșterea ratelor de recuperări. Și acum, în încheiere, dați-mi voie să vă spun că voi monitoriza în continuare situația și sper din tot sufletul că Comisia Europeană va înțelege importanța acestui aspect. nu mai putem permite propagarea acestor uh, practici și pe viitor. N-are niciun sens să primim 200 de tabele care, pe care nu le putem interpreta sau compara. Deci, doamnelor și domnilor, iată raportul meu. Sper că el va sta ba- la baza unei reforme, va oferi recomandările necesare comisiei, iar acum nu pot decât să aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Balcitis, pentru acest, acest raport foarte important uh, pe tema luptei împotriva fraudei. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ne concentrăm asupra anului 2010 și asupra observațiilor făcute uh, în ceea ce privește activitățile din 2010. La alte ședințe vom avea ocazia de a vorbi despre reforma OLAF în detaliu. Deci haideți să ne concentrăm pe anul 2010 mai întâi de toate. Domnule președinte, conform datelor care ne-au fost furnizate de către comisie, nu putem să evaluăm situația din 2010. De ce? Pentru că datele nu sunt suficient de solide, nu sunt suficient de viabile. Asta spune comisia în raportul său. Eu nu vreau să vorbim astăzi despre reforma OLAF, ci vorbeam uh, Vreau doar să spun că astăzi vom discuta niște date care, conform Comisiei, nu sunt viabile. Vă mulțumesc foarte mult pentru această clarificare. Urmează acum doamna Gresle nu dorește să intervină. Domnul Deutsch. Vă mulțumesc, domnule președinte. E într-adevăr o situație neobișnuită. Da, știu, nu mai avem timp la dispoziție. Tocmai de aceea mă voi grăbi să fac două comentarii și să pun două întrebări. Primul comentariu. situația. Am primit un raport problematic din partea Comisiei. În comparație cu anii anteriori, anul acesta nu avem nici măcar date viabile. În ceea ce privește neregularitățile și cazurile de fraudă, nu am primit niciun fel de informații din partea statelor membre. Nu știm ce, unde, când s-a întâmplat. Există fraudă, există neregularități, însă nu știm uh, unde au avut acestea loc. Deci aceasta este situația. E clar că acum trebuie să purtăm o dezbatere intensă an și an de an, comisia noastră spune că are nevoie de uh, date viabile. Dacă unii membri au o relație mai, uh, mai, uh, mai bună cu, cu comisia, ei bine, acele persoane sunt favorizate, poate că vor primi informații suplimentare, dar comisia noastră nu primește informațiile de care are nevoie. Aceasta este starea de fapt. Comisia noastră este adeseori criticată. Dacă interpretez corect rapoartele din uh, trecut, există în sine două situații pe care bucură uh, Comisia. Prima situație, dacă numărul cazurilor suspecte sau numărul neregularităților scade în comparație cu anul precedent, comisia este tare încântată și explică că activitățile de uh, prevenție au fost uh, încununate de succes. Dacă însă numărul de cazuri suspecte și de neregularități crește, uh, Comisia este din nou foarte încântată pentru că, iată, sistemul de control funcționează foarte bine, atât de bine încât a putut identifica o serie de noi cauze, uh, cazuri de fraudă. Deci, uh, indiferent de cum uh, stau lucrurile, comisia este tare încântată. Eu cred că ar trebui să înțelegem sau să stabilim de la bun început ce înțelegem noi prin succes. cred că obiectivul nostru ar trebui uh, să, să fie acela de a identifica clar ce înțelegem prin succes. Adică uh, considerăm că e un succes faptul că numărul de neregularități scade sau, din potrivă, acela că uh, sistemul de con- control funcționează. Dar acum haideți să trec la, la întrebările mele într-un final. În momentul de față se pare că există state, trei state membre care nu au uh, în, întrunit toate condițiile necesare pentru aplicarea sistemului IMS. Acesta, acest uh, sistem ar trebui pentru anul 2010 să fie aplicat. Însă, a fost aplicat, nu a putut fi aplicat în trei state membre, în același timp în șase state membre a fost aplicat, însă în 2010 nu au fost identificate absolut niciun fel de neregularități. Deci avem, repet, trei state membre în care nu se aplică acest sistem și există șase uh, state membre în care nu s-au stabilit niciun fel sau identificat niciun fel de neregularități. Eu, eu nu, nu pot să înțeleg uh, cum poate funcționa un astfel de sistem, un astfel de sistem în care există state membre care se află mai presus de celelalte. Cum poate funcționa un sistem comunitar care practic nu se aplică în toate statele membre. De fapt, acest sistem nu se aplică într-o treime din statele membre. Dați-mi voie să vă întreb, stimați colegi, care este părerea dumneavoastră cu privire la această întrebare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Deutsch. Nu mai există persoane care doresc să intervină. Nu știu dacă există vreo persoană care poate să răspundă la întrebarea dumneavoastră. Voi vom da cuvântul domnului raportor în orice caz. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Raportul din umbră spunea clar că ne confruntăm cu o serie de întrebări ciudate pe care nu le vom tranșa nici astăzi, nici uh, mâine. De ce? Pentru că sistemul este complet netransparent. Statele membre au decis să nu uh, transfere sau să nu ofere informații cu privire la uh, vreo neregularitate identificate identificată. Vreo șapte state membre nu au uh, transmis absolut niciun fel de informații pe această, această temă. Există în raportul meu o serie de aspecte pozitive, o serie de comentarii negative pe care cu siguranță va trebui să le, să le discutăm în continuare, dar cred că discuțiile trebuie neapărat să fie purtate într-o manieră cât se poate de clar. Vreau să-l întreb, spune domnul președinte, pe domnul Kessler dacă vrea să intervină uh, și să răspundă la întrebările domnului uh, Deutsch. Aveți 5 minute la dispoziție. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc în primul rând raportorului pentru observațiile foarte importante, stimulante. Ar putea să adaug și eu unele observații. În primul rând, pentru domnul Deutsch, nu este corect faptul că datele din anul trecut erau, nu erau fiabile. Dați-mi voie să fiu sincer, toate datele din toți anii nu sunt fiabile. Da, datele din anul trecut nu erau mai rău decât de obicei, poate chiar un pic mai bine. Noi suntem responsabili la comisie de uh, gestionarea acestui AMS pe care, IMS, pe care nu l-am, inve- nu l-am uh, inventat. Noi suntem cei care îl gestionăm. Și este un efort extraordinar. Sunt resurse extraordinare, timp, ef, uh, politi- efort politic cu statele membre, cu Parlamentul, aceleași eforturi pe avem nevoie de mari eforturi pentru a face acest raport. Suntem inundați de, um, de date. Uh, nu toate statele membre raportează. Uh, nu toate statele membre raportează. Olaf, noi, eu, facem tot ce putem. M-am dus în anumite state membre și le-am spus și mi s-a spus uh, ne acuzați că suntem, uh, că nu suntem corecți, că suntem necinstiți. Erau suedezi. Nu se poate să avem în fiecare an uh, o zecime de procent, pentru că după câțiva ani ajungi la, o, la cifre mult mai mari. În fiecare an, însă, da, uh, conformitatea din partea statelor membre s-a îmbunătățit, datele s-au îmbunătățit. Însă, eforturile necesare sunt enorme, iar noi avem capacități mici, nu suntem Parlamentul. E bine, capacitățile noastre sunt prea mici uh, față de uh, cele ale celor 27 de state membre. s-ar putea ca o legislație puternică să ajute. Dacă îmi permiteți să vă dau opinia mea, eu cred că modul de funcționare al sistemului de gestiune a neregularităților trebuie să fie schimbat. S-ar putea să nu funcționeze niciodată bine. Și asta din două motive. Așa cum spunea și domnul Deutsch. Ce este o neregularitate? Acest concept încercăm să-l definim mai bine, dar prin natura lui el este unul destul de vag. Iar asta oferă spațiu de manevră statelor membre să raporteze neregularitățile sau nu. Este atât de important dacă o semnătură a fost greșită, astfel încât Parlamentul să afle de asta? Ne interesează atât de mult neregularitățile? sau ne interesează mai degrabă frauda sau frauda mm, suspectată. Și asta este important. Ce este uh, frauda suspectată? Este dificil să facem diferența între neregularități, o suspiciune de fraudă și fraudă. nu vom avea niciodată date obiective fiabile cu privire la uh, concepte subiective, neobiective. Și cu să ajung la al doilea răspuns. Trebuie să ne bazăm pe date oferite de către cei care sunt responsabili pentru uh, neregularități niciun stat membru nu dorește să raporteze mai multe neregularități, pentru că apoi sunt arătați cu degetul. Aici, inclusiv în Parlament. Iar tendința statelor membre, care este de înțeles, nu de justificat, deci tendința statelor membre este să nu raporteze prea mult. Pentru că dacă fac asta, sunt arătați cu degetul, puși la stâlpul infamiei, ca uh, cei care fac fraudă. Deci sistemul se bazează pe date pe care trebuie să le primim de la cei care au de la bun început un interes să nu raporteze, chiar dacă Olaf le spune că trebuie să raporteze. Un astfel de sistem nu va fi niciodată 100% fiabil. Și, pentru, și asta și pentru că lucrează cu concepte vagi am spus asta, bun, dar uh, avem totuși un mandat pe care încercăm să îl ducem la bun sfârșit cu toate eforturile, cu toate, competențele, cu toate competențele de care dispunem. Uh, depunem eforturi, facem reuniuni și iar situația s-a îmbunătățit. Iar cu excepția a trei state membre, (trei din 27 este o cifră mică, facem progrese. Poate că a venit momentul însă să ne gândim la o, la o schimbare a legislației cu privire la acest uh, sistem de gestiune a neregularităților. Este nevoie de atât de mult efort, chiar și mai pentru a înțelege câte, cât de multe neregularități există. De exemplu, de ce nu solicităm statelor membre să raporteze cu privire la câte cazuri judiciare au cu privire la, la fraudă? nu le solicităm asta. Și astea sunt cauzele de fraudă reală, nu, sunt, nu includ cauzele de suspiciune. E bine, am putea, am, a, poate ar trebui să le cerem asta, dar nu putem pentru că nu avem legislație. Statele membre ar avea interesul să spună am început atât de multe X uh, acțiuni în justiție și asta ar putea fi o acțiune concretă. Dar o raportare voluntară nu o vor face niciodată cu bucurie. Și, presupun eu, nu o vor face niciodată în mod complet și fiabil. Închei, pentru că timpul meu a ajuns la final, mai doresc să vă spun numai acest lucru. În ceea ce privește uh, recuperările, datele sunt fiabile, pentru că ce am, am recuperat, am recuperat. Ce nu, nu datele sunt concrete și sunt importante. Asta este mai important decât să știm care sunt neregularitățile sau uh, suspiciunile de fraudă. Aș insista mai mult asupra acestor aspecte și cu privire la asta sprijin ceea ce este prevăzut în proiectul de raport al domnului Balcitis. Comisia așteaptă cu nerăbdare Președintele le întrerupe pe vorbitor. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar vă rog să ajungeți la final pentru că nu mai avem timp. Am spus că nu vom discuta despre reforma OLAF și ne vom concentra asupra raportului, iar dacă legislația... Îmi, îmi cer scuze, domnule Kessler. Eu la 18.25 trebuie să plec, mai avem o reuniune a coordonatorilor. Subiectul este foarte important dar uh, să repetăm că legislația nu este suficientă uh, nu ne va face să progresăm. Vă mulțumesc, am subliniat uh, că v-am acordat 5 minute, ați subliniat ceea ce a spus și raportorul, că, um, că este nevoie de o, de o reformă. Domnul Odi mai dorește să participe în, la discuție pe scurt, ca să spun și să repet ce mă îngrijorează pe mine este că în toate aceste probleme cred că se face o confuzie între irregularități și fraude. Irregularitatea, neregularitatea se apropie mai mult de eroare decât de fraudă. Diferența e intenția care ține de domeniul penal. Dar Comisia a publicat strategia de luptă împotriva fraudei. Când ne uităm la raportul care face obiectul și de altfel vreau să-l felicit pe domnul raportor, în raportul comisiei cu privire la combaterea fraudei, 80% din raport vorbește de neregularități, când se vorbește de recuperarea neregularităților și așa mai departe. Adevărul e că nu se vorbește deloc sau foarte puțin despre fraudă și combaterea fraudei nu e organizată și nu funcționează și probabil că în Uniunea Europeană, noi care dăm lecții de morală planetei întregi, avem foarte multe fraude și corupție legate în special de cheltuirile publice pe care nu le combatem suficient. Asta e senzația pe care o am citind aceste documente, pentru că nu se insistă suficient pe fraudă, se insistă prea mult de erori și neregularități și nu are sens. Ja, vielen Dank. Das bestätigt auch nochmal Mulțumesc, iată asta subliniază și confirmă ceea ce a spus și domnul Kessler de la Olaf. Îl întreb pe raportor dacă mai dorește să ia dată cuvântul la final. Vă rog, domnule Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai avem foarte mult timp. Aș dori numai să Mulțumesc tuturor pentru comentarii și observații. Avem o responsabilitate noi la Parlament la, și Comisia are și OLAF. Să încercăm să ne ducem lupta împotriva fraudei pe această bază. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îmi pare rău că suferim de presiunea timpului. Mulțumesc raportorului și domnului Kessler. Închidem această sesiune. Următoarea reuniune are loc luni, 26 martie. Mă scuzați, 20 martie este următoarea reuniune. Vă mulțumesc. Am să vă rog, stimați colegi care nu participați la reuniunea coordonatorilor, să părăsiți sala, să trecem la reuniunea în camera reuniunea cu ușile închise. Vă mulțumesc pentru participare și vă rog să vă duceți discuțiile afară. Vă mulțumesc foarte mult!